Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Stimate colege, stimați colegi, bun venit. Aș dori să vă urez tuturor la mulți ani, pentru că e vorba de prima întrunire a Comisiei ENVI în anul 2010. Bun venit la audierea comisarului desemnat pentru protecția mediului înconjurător în Uniunea Europeană. Aș dori să urez bun venit domnului Potocnic în cadrul Comisiei de Protecție a Mediului. În următoarele ore, comisia noastră aș dori să, ar dori să evalueze prestația candidatului. Ne dorim să aflăm dacă candidatul are competențele necesare pentru ocuparea unui post atât de important în ierarhia Uniunii Europene un post foarte important și pentru Parlamentul European. Parlamentul va evalua astfel uh, competențele specifice pentru portofoliul în cauză, dar și competențele și abilitățile de comunicare ale candidatului, ceea ce știm cu toții e foarte important în politica europeană. Iată care sunt uh, liniile directoare, ce figurează în liniile directoare pentru validarea noii comisii. Domnul Potocnic a răspuns în scris la întrebările pe care i le-am adresat prin intermediul uh, chestionarului. Deputații au primit astfel în toate limbile întrebările și răspunsurile. Aș dori să vă explic care este procedura pentru următoarele trei ore. Domnul Potocnic uh, se va adresa comisiei noastre uh, printr-o declarație de introducere, 10 minute, apoi vom avea următoarele minute pentru întrebări și răspunsuri și vom uh, organiza reuniunea ca un meci de ping-pong. Un minut întrebarea, două minute pentru răspunsul domnului comisar desemnat. 45 de secunde pentru o întrebare suplimentară și apoi încă un minut pentru răspunsul final. Avem blocuri de 5 minute, dar și blocuri de 3 minute. 50 de secunde pentru întrebare, aproximativ 2 minute pentru răspuns, fără întrebare și răspuns uh, suplimentar. Aceste blocuri de 3 minute sunt uh, foarte clar uh, delimitate în program, persoanele vizate sunt la curent. La sfârșitul audierii, comisarul desemnat are 5 minute pentru discursul său cu concluziile. Dacă autorul unei întrebări nu se află în sală, Trebuie să renunțăm la această întrebare. A doua întrebare pusă trebuie să uh, fie să vizeze răspunsul comisarului desemnat și nu să introducă o nouă temă. Președintele rezervându-și dreptul să respingă o întrebare dacă ea derogă de la această regulă. Un alt element uh, important pentru această audiere, calendarul este, timpul este foarte strâns. Deci aș dori să vă rog pe toți pe toate persoanele care vor lua cuvântul să respecte timpul alocat, pentru că dacă nu sunt obligat uh, pur și simplu să întrerup uh, intervenția, din păcate nu pot să procedez altfel, vă prezint dinainte scuzele. Domnul uh, Potoc, domnule Potocnic, nu sunteți novice pe scena europeană, ați fost comisar însărcinat cu cercetarea, subiect care are anumite legături cu protecția mediului prin intermediul nanotehnologiilor, noile surse de energie și așa mai departe. Însă, acest portofoliu de protecția mediului include și alte provocări, noi provocări. La începutul anului 2010, În cadrul Comisiei Barroso II există două portofolii diferite, protecția mediului, pe de o parte, și schimbările climatice, considerăm că acest portofoliu al protecției mediului uh, trebuie să se demarcheze în mod foarte evident. Dorim ca acest portofoliu să se configureze mai bine pe următorii cinci ani. Așteptăm cu nerăbdare care, să vedem care sunt ideile dumneavoastră în acest domeniu. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, aceasta este o ocazie rară uh, pentru că pe coridoarele comisiei foarte rar pot vorbi sloven, așa că, cu permisia dumneavoastră, cu permisia dumneavoastră, voi vorbi în slovenă, iar mai apoi vă voi răspunde în limba engleză. Uh, mulțumesc, domnule Leinen, uh, președintele Comisiei, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor în calitate de candidat pentru poziție publică de mare răspundere, trebuie să apară în fața dumneavoastră aleși ai cetățenilor europeni. E drept că sunt obligat să vă prezint viziunea mea și să răspund întrebărilor dumneavoastră. Știu că dacă îmi confirmați uh, desemnarea, nu vă voi câștiga doar încrederea, ci și o credibilitate publică. Unii dintre dumneavoastră mă cunosc deja precum și eu îi cunosc pe unii dintre dumneavoastră. Uh, provin din Slovenia, în ultimii cinci ani am fost comisar pentru știință și cercetare. Poate că știți că sunt economist de formație și că am uh, fost șeful uh, echipei de negocieri pentru aderarea Sloveniei la Uniunea Europeană. Și uh, adaug că sunt jucător de volei și am doi copii. Încep cu un citat. Europa va exista ca un continent verde sau nu va exista deloc. Uh, lumea va exista ca o planetă albastră sau nu va exista deloc. Acest citat provine din unul din discursurile mele din 2008 și ilustrează o temă care m-a preocupat pe tot parcursul funcției mele de comisar pentru știință și cercetare și care va continua să mă preocupe în mandatul meu de comisar pentru mediu, sigur dacă mă veți confirma. Aceasta este tema durabilității în toate sensurile cuvântului, dar mai ales uh, durabilitatea mediului înconjurător. E o temă care înseamnă mult pentru cetățeni, care țin mult la uh, sănătatea mediului înconjurător. Europa nu provine doar dintr-un manual sau dintr-un tratat, ci se referă la viața de zi cu zi a milioane de europeni în orașe, regiuni și țări din Europa. Uh, Europa este locul unde regulile europene funcționează și unde avantajul european este un lucru real. Acum câteva zeci de ani Europa a fost demolată, a trebuit reconstruită, europenii erau desperați și căutau reconcilierea, împăcarea. Uh, Uniunea Europeană a adus pacea, stabilitatea, securitatea și uh, promisiunea unei prosperități și a unei vieți mai bune. Motivul de a exista a cooperării europene a fost mai mult decât evident pe vremea aceea. Astăzi uh, ne complacem uh, în legătură cu aceste realizări și motivele predecesorilor noștri de acum 50 de ani rămân valabile și vor rămâne valabile pe viitor. Dar uh, nu mai spun multe tinere, tinere, tinere generații. Europa este un continent unde se trăiește foarte bine și atunci de ce să continuăm să ne consolidăm cooperarea? Însă așa trebuie să facem, pentru că nu doar Europa s-a schimbat, ci și restul lumii. Și s-a schimbat dramatic și s-a schimbat pentru întotdeauna. Fie că ne place, fie că nu Uh, suntem din ce în ce mai interconectați și interdependenți. Uh, punem în comun uh, beneficiile unei vieți globalizate, dar și problemele acesteia. Ne confruntăm cu schimbări climatice, cu nesiguranța aprovizionării cu energie, cu pandemii, cu pierderea biodiversității, cu uh, probleme legate cu aprovizionarea cu apă, cu dezechilibre structurale, cu amenințări de securitate. Acestea sunt uh, provocări fără frontiere, aparțin tuturora și au caracter global. Aceste noi provocări uh, cresc nivelul unei răspunderi comune, dar și unei răspunderi individuale. Reacția noastră ca europeni la aceste provocări va fi eficientă doar dacă va fi una comună. Uh, Secolul, al, secolul 21 va fi secolul fragilității. Noi trebuie să facem din acesta un secol al durabilității și a unei guvernări globale eficiente. Dar pentru aceasta lumea are nevoie de o Europa puternică și responsabilă. O Europa care este în stare să vorbească cu o singură voce și care poate să-și asume rolul de lider politic. Pentru această Europa iau eu cuvântul și în această Europa cred. E o Europa cu care se poate identifica tinerele generații și pe care o pot adopta. Uh, ne aflăm în, uh, în mijlocul unei transformări foarte importante dintr-o, dintr-o uh, economie de după război într-o economie bazată pe cunoaștere. Președintele Barroso a spus clar că în perspectiva UE 2020 avem nevoie de o abordare mai convergentă și coordonată în uh, privința investițiilor în noi surse de creștere și în uh, termeni politici prin uh, um, îmbunătățirea relației speciale între Comisia Europeană și Parlamentul European. Acestea sunt obiectivele pe care le susțin pe deplin și consider că prin Tratatul de la Lisabona parteneriatul nostru va fi mai important ca niciodată am uh, vorbit despre lumea noastră din ce în ce mai fragilă și această fragilitate uh, face din mediul înconjurător o parte cheie a agendei noastre pozitive pentru viitor. Ce ar putea fi mai important, mai universal, decât protecția aerului pe care îl respirăm, a pământului pe care uh, pășim sau a apei pe care o bem? Uh, într-o perioadă oamenii au vorbit despre dezvoltare durabilă și probleme legate de mediu ca de o problemă morală, cumva pe, uh, pe care interesa doar uh, o problemă care interesa doar pe câțiva și nu o problemă urgentă, dar lucrurile nu mai stau așa. Tot, întregul spectru politic este preocupat de problemele legate de mediu. Probele științifice sunt din ce în ce mai evidente mediul înconjurător uh, este afectat uh, și este afectat doar de către oameni. Și o întreagă generație de europeni uh, cere acțiuni decisive pentru a conserva planeta pe care noi am afectat-o atât de mult și am făcut atât de mult rău. Aici nici nu mai este vorba despre generațiile următoare, ci e vorba de propria noastră generație. Mai apoi există și faptul că o conservare a mediului E vorba de. Uh, înseamnă avantaje enorme din punct de vedere economic, social, al afacerilor. Poate că nu avem o baghetă magică, însă avem o soluție ecologică. Eu nu neg că uh, o economie ecologică înseamnă mai multe cheltuieli, mai multă administrație, dar este una necesară și uh, pe termen lung înseamnă economisire de bani, o îmbunătățire a calității vieții, o stimulare a economiei și o creare a locuri, locurilor de muncă. Sigur, avem nevoie de creștere și de noi locuri de muncă, dar avem uh, nevoie de creștere și locuri de muncă coerente cu principiul dezvoltării durabile. Avem nevoie de economie eficientă și bazată pe cunoaștere. În calitate de comisar pentru mediu, mă voi concentra pe impact și rezultate. Și uh, ce înțeleg prin asta? Dați-mi voie să vă spun că există un proverb japonez uh, care explică acest lucru. Uh, viziunea fără acțiune înseamnă să visezi cu ochii deschiși, dar acțiunea fără viziune înseamnă un coșmar. Avem nevoie de viziune, avem nevoie de politici bazate pe informații, analiză, cunoaștere și probe solide. Și trebuie să ne alegem cele mai bune instrumente pentru a pune în practică aceste poliții pe baza unor probe uh, foarte solide, din nou. Mediul este la fel de complex precum este și lumea și din această cauză multe din problemele de mediu se suprapun cu alte răspunderi și interese ale noastre. De aceea, dacă voi avea un impact real în calitate de comisar pentru mediu, uh, nu, acest nu, fă, nu va fi de ajuns doar pentru a asigura punerea în aplicare a acquis de mediu. De aceea voi uh, lupta pentru o abordare coerentă uh, prin uh, politicile comunitare și mă voi asigura că noi direcționăm instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție pentru a ne realiza scopurile de mediu voi deschide noi parteneriate, parteneriate cu statele membre și regiunile uh, pentru a mă asigura că subsidiaritatea nu este o scuză pentru a nu acționa, ci un motor uh, pentru a, a, capacitatea noastră de a uh, ne atinge scopurile. Și voi colabora cu toți cei care pot contribui pentru a proteja mediului, vo, mediul. Voi utiliza dialogul ca o armă foarte eficientă, dialog cu dumneavoastră, onorabili parlamentari, cu ONG-uri, cu mediul de afaceri, cu europeni și cu partenerii internaționale. Vreau ca uh, politica de mediu să fie să bazată din ce în ce mai mult cu informație, pe informație, să fie bazată pe probe și pe dialog. Vreau să fie consensuală, dar eficientă, să se bazeze pe obiectiv, obiectivele principale și să fie uh, bazată pe principii și să fie una practică. Uh, pentru noul meu mandat există trei direcții principale. În primul rând, o eficiență a resurselor. Prima prioritate mea va fi să mă asigur că uh, proiectul UE 2020 se referă la creștere și locuri de muncă pe baza durabilității și resurselor eficiente. Trebuie să ne concentrăm asupra modului în care să rupem legătura între creștere și utilizarea resurselor, ceea ce înseamnă să schimbăm comportamentul în economie și în societate. Nu va fi ușor, dar cred că va fi posibil. Asta pentru că, pentru mediul de afaceri, conceptul unor resurse eficiente este deja o a doua natură și devine din ce în ce mai uh, atractiv. Pentru a face mai ecologică economia, uh, voi lupta pentru ca protecția mediului să fie transformată în valorizarea mediului. Trebuie să găsim uh, soluții pentru a ne valorifica mediul în luarea de, deci- de decizii. Uh, variabilitatea mm, ecosistemului nostru este un capital, pentru că duce la o mai bună administrare, la o mai bună aprovizionare cu apă și, până la urmă, la o mai bună calitate a vieții. Biodiversitatea este ă, legată de schimbările climatice și o acțiune eficientă este necesară pentru a ă, menține biodiversitatea. Ă, sigur că prin aceasta vom lupta și la lupta, vom lupta împotriva schimbărilor climatice, de asemenea. Eu cred că sporirea prezenței noastre uh, <laughs> ecologice în colegiu ne va îngădui să conferim biodiversității și celorlalte provocări legate de mediu atenția de care, pe care o merită. În al treilea rând, implementarea și punerea în practică. Deja putem face multe prin punerea în practică eficientă a legislației eficient, uh, existente din domeniul mediului și trebuie să acționăm eficient, pentru că asta duce la uh, siguranță legală, la, o, la echitate și la predictabilitate pe care o așteaptă mediul de afaceri. Da, uh, Da, președintele întrerupe vorbitorul. Uh, Limba slovenă este o limbă minunată, vă mai dau totuși un minut, cu speranța că volubilitatea dumneavoastră, ă, pasiunea pentru voleibol vă va ajuta să aruncați ă, mingea peste fileu. Primul vorbitor din partea PP-ului, domnul Zeber, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar desemnat aveți uh, avantajul de a vă putea autocita, pentru că ați fost uh, comisar european, cunoașteți foarte bine uh, activitatea noastră, cunoașteți bine și modul de desfășurare al acestor audieri. E foarte bine, într-un fel. Însă lucrurile sunt puțin mai nuanțate da, într-adevăr, suntem cu toții pentru protecția mediului înconjurător, însă există diferențe între grupurile politice și între instituțiile diferite, unele chiar foarte importante. Mă uitam la răspunsurile dumneavoastră scrise și la discursul dumneavoastră pe care l-ați pronunțat acum. Acoperiți foarte multe domenii, însă acum aș dori să vă rog să fiți puțin mai nuanțat, să ne dați date mai concrete, mai ales în ce privește strategia, ă, ă, strategia privind ă, resursele Mă refer mai ales la apă. Anul 2012, uh, în acest an se va publica o strategie, însă aș dori să știu mai mult acum. I think it is uh, one of the things which unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în uh, răstimpul pe care l-am avut pentru pregătirea acestui portofoliu e că protecția mediului trebuie să fie abordată în mod uh, orizontal. Și sunt convins că nu există altă modalitate decât de a aborda aceste probleme în mod global. De multe ori, lucrurile care sunt constrângătoare sunt uh, de competența mea și măsurile care sunt mai, uh, mai uh, flexibile sunt în mâna altor comisari. Deci cooperarea între comisari este foarte importantă. Menționați o problemă esențială, respectiv protecția apei. Dacă ne uităm la legislația în acest domeniu, în domeniul apei, avem 250 de texte legislative apa și deșeurile sunt domeniile cele mai complexe. Însă, cred că am obținut uh, niște rezultate foarte bune și sperăm să facem acest lucru și în viitor. În domeniul apei, de exemplu, aș dori să revizuim uh, textele legislative de până acum. Apoi, în următorii ani, până în 2012, avem suficient timp, aș dori să uh, configurez un document privind protecția uh, apelor europene. O să folosesc abordarea privind uh, bazinele fluviale, care este prevăzută în legislația privind protecția apei și aș dori să mă acces și pe, energi- pe economiile de apă, apoi disponibilitatea apei, uh, rezistența în fața schimbărilor climatice și așa mai departe. Nu e momentul să ne pripim acum, să luăm uh, decizii majore, să revizuim în mod radical legislația în acest domeniu, pentru că avem elemente. Într-adevăr, implementarea e un proces dificil și trebuie să ținem cont. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Da, Sorry, uh, Zusatzfrage, Herr Seber. Da, domnul Weber, întrebarea suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar, dacă am înțeles Bine, preferați să puneți accent pe punerea în aplicare a directivei privind protecția apei. Spuneți că nu e nevoie de texte legislative suplimentare. Să vedem ce se întâmplă în cazul inundațiilor care decurg din schimbările climatice și altor fenomene de acest tip efectele pot fi complexe. Industria are nevoie de apă, agricultura are nevoie de apă, stresul hidric poate crește foarte mult. Credeți că e suficient dacă aplicăm corect directiva apei, dacă nu e nevoie de alte texte legislative? A doua întrebare suplimentară, vă veți asigura că pe următoarea perioadă financiară uh, resursele financiare vor viza apa nu avem o directivă cadru cu privire apă, avem o directivă privind bazinele fluviale, calitatea apei, Uh, directivei privind uh, deșeurile, resturile de apă în orașe. E o directivă foarte bună. Mi-amintesc că cu ocazia aderării Sloveniei la Uniunea Europeană am discutat foarte mult această directivă. Sigur, directiva privind uh, inundații e foarte bună, apoi, apoi mai avem și legislația privind apa marină, e foarte bună. Trebuie să vedem cum lucrurile funcționează în realitate. Nu cred că am rezolvat totul la modul perfect, însă doresc să examinez această problemă în mod orizontal problema pe care ați adresat-o Problema resurselor financiare este foarte importantă, într-adevăr, însă multe probleme încă o dată trebuie abordate cu ajutorul altor colegi, uh, a Comisarului pentru Agricultură, politica agricolă comună este foarte importantă, fondurile structurale, deci cooperarea strânsă e soluția din uh, punctul meu de vedere. Mulțumesc foarte mult, Linda McKevin. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar desemnat. Știm cât de importante sunt aceste audieri nu doar pentru Parlamentul European, dar și pentru publicul european, pentru însemnătatea lor. Vom pune câteva întrebări din partea grupului meu, acestea vor fi inspirate de public. Am întrebat publicul larg ce doresc să afle și ne-am bazat întrebările pe asta. Aș dori să vă întreb vorbeați despre viziunea dumneavoastră, spuneați că veți uh, discuta repede, veți rezolva repede probleme esențiale de mediu. Care va fi moștenirea dumneavoastră după 5 ani ca și comisar pe probleme de mediu? Dacă ne uităm la domnul Dimas, vedem că a lucrat mult pe domeniul legislației inovatoare în domeniul mediului. Ce doriți să lăsați dumneavoastră în urmă? Există două lucruri inconsecvente și anume întrebarea aceasta și răspunsul meu care trebuie să aibă loc în două minute doar. Cred că unul dintre lucrurile pe care doream să le subliniez are legătură cu viața mea personală și cu activitatea mea ca și comisar în această poziție. Doresc să lucrez la nivel politic și cred că trebuie ca la nivel politic lucrurile să fie înțelese și sprijinite. Acceptarea din partea publicului este foarte importantă. Toate prioritățile mele, le-am menționat deja, nu voi intra în detaliu, una dintre chestiunile dificile și care a fost dificilă din punctul de vedere al cercetării și dezvoltării era că aceste chestiuni uh, erau uh, privite într-un mod neflexibil, ca să spun așa. Trăim într-o economie de piață și trebuie să știm că lucrurile pe care le facem în ceea ce privește creșterea și ocuparea trebuie să meargă mână în mână și cu alte lucruri de care trebuie să ne ocupăm, printre altele și chestiuni de mediu și sunt calificat, cred, să le aduc împreună și să le discut împreună pe acestea. Mai aveți un minut, spune președintele. Trebuie să vă uitați la ceas ca să-l puteți vedea, să vedeți uh, cât timp mai aveți la dispoziție. Domnul Potocnic, mulțumesc! Acestea sunt chestiuni foarte importante și pot să aduc o plus valoare aici. Și anume, să discutăm împreună aceste lucruri în cadrul unei abordări holistice. Cred de asemenea că există mult spațiu de manevră din acest punct de vedere, multă flexibilitate. Nu aș încerca să ajung la rezultate într-o perioadă de o jumătate de an sau de un an, o perioadă atât de scurtă. Cred că este important să ne axăm pe toate problemele pe care le avem în fața noastră, însă ideea este să obținem rezultate pe o perioadă de 5 ani și în timpul acestor 5 ani, în mod cert, aș dori ca dumneavoastră să vă amintiți de această perioadă ca de o perioadă în care împreună am făcut ceea ce trebuie pentru mediu. Are cuvântul Chris Davis. I get, have to get used to it. Sorry. I'm, I'm... întrebare suplimentară. Trebuie să mă obișnuiesc cu procedura asta. Doamna McCavan, e bine că ați menționat locurile de muncă pentru că asta e o prioritate a noastră cu criza economică. Deci, cum răspundeți celor care spun că nu ne putem permite să investim acum în mediu pentru că locurile de muncă trebuie să stea pe primul plan? Da, investițiile în mediu înseamnă să punem uh, locurile de muncă pe primul plan. Cred că asta trebuie să fie clar tuturor. Cred că cel mai bun uh, mod de a explica acest lucru se află în povestea aceasta a schimbărilor climatice și întrebarea adevărată, dacă vă ocupați de aceste probleme, este dacă schimbările climatice sunt o realitate sau nu. Asta este singura întrebare relevantă. Dacă răspunsul nostru la ea este da, schimbările climatice sunt o realitate cauzate, cauzată de oameni, atunci răspunsurile legate de modul în care trebuie să, să reacționeze mediul de afaceri sunt uh, simple. Cine investește mai mult în uh, economia ecologică va avea profit și noi trebuie să uh, transmitem acest mesaj. Nu trebuie să fim politicoși, trebuie să fim trebuie să avem acțiune previzibilă și pe termen lung. Dacă vom face acest lucru, atunci ne vom fi făcut datoria. Mulțumesc acum Chris Davies. Designate, your, um, Mulțumesc. It's been wonderful, but I liked the words you da, poate nu respectați bine uh, timpul, dar îmi place, îmi plac cuvintele pe care le folosiți, cred că sunt sincere. Uh, dacă v-aș întreba dacă puteți numi o persoană din această lume care are atât potențial în promovarea bunurilor, uh, uh, bunurilor practici, ca și Comisia de Mediu a, a Uniunii Europene. Dacă Asta vă întreb dacă ca să văd dacă realizați ce potențial are această, acest post, uh, nu doar în Europa, ci și în întreaga lume, pentru a juca un rol de lider. Deci, uh, întrebare, veți deveni un comisar de rutină care dă directive conforme cu sistemul sau veți acționa într-adevăr ca un lider și veți uh, uh, uh, um, face propagandă în întreaga lume pentru practicile uh, durabile? Răspunsul scurt ar fi da, însă am două minute la dispoziție și atunci voi încerca să dezvolt puțin răspunsul. Există un lucru în care sigur că va mai reveni în întrebările uh, ulterioare, și anume dacă, port, dacă acest portofoliu care era uh, unitar și acum s-a împărțit în două, în lupta împotriva schimbărilor climatice și mediu, dacă este un lucru bun sau nu, dar uh, vă spun sincer, Uh, comunicând cu personalul și uh, luând contact cu informațiile, sunt foarte, foarte multe și uh, e deja o minune <laughs> că am reușit să uh, mă pun la curent cu toate. Și când am întrebat pe predecesorul meu, comisarul Dimas, uh, ce volum de lucru este în protecția mediului, este cât doriți dumneavoastră. Răspunsul a fost cât doriți dumneavoastră. Deci cred că sunt conștient că poziția mea uh, îmi permite să comunic cu liderii uh, pe plan mondial, dar nu, noi nu suntem singurii care înțeleg faptul că lumea este în schimbare și că trebuie să efectuăm schimbări majore încercând să ne apărăm uh, mediul înconjurător atât de fragil. Poate că nu toți împărtășesc această părere, poate că unii se concentrează mai mult asupra dezvoltării ecologice, poate, decât asupra comportamentului nostru. Dar eu cred că o abordare simultană este uh, foarte importantă, însă cred că nu trebuie să subestimăm faptul că și ceilalți înțeleg acest lucru, trebuie să ne impunem agenda și să facem totul ca să rămânem în rolul de lider. Dar dacă se întâmplă ceva similar cu ce s-a întâmplat la Copenhaga, de exemplu, nu ar trebui să ne răzgândim să uh, ne um, renegăm uh, angajamentele, ci doar să ne gândim cum să facem să obținem colaborarea tuturor celorlalți. Și cred că din acest punct de vedere rolul meu în zona aceasta a protecției mediului este unul foarte important. Și da, mulțumesc. Mulțumesc. O întrebare suplimentară, spune președintele? Bine, mai aveți încă două ori și jumătate la dispoziție, dar avem uh, o, o, trebuie să Uh, ca acțiunile noastre să se potrivească cuvintelor. Dar uh, uh, o mare parte a legislației de protecție a mediului nu este bine pusă în aplicare de statele membre. Problema acesta, aceasta a implementării se pare că niciodată nu este pusă la uh, întâlnirile uh, legate de mediu în, uh, la nivel de Consiliu. Și vă întreb, dumneavoastră veți acționa diferit veți fi un birocrat sau veți forța într-adevăr o schimbare reală la comisie și sunteți gata să dați vina pe miniștrii care nu implementează așa cum se cuvine legislația legată de mediu? Răspuns, da, abordarea mea ar fi mm, una dublă. Pe de o parte, cred că dacă am adoptat o anumită legislație, atunci aceasta trebuie implementată fără, fără uh, nicio îndoială trebuie implementat ceea ce Uh, a fost uh, stabilit de comisie, de dumneavoastră și de statele membre. Deci eu, rolul meu legal este să pun în aplicare legislația. Pe de altă parte, e foarte important să dau o mână de ajutor statelor membre oricând va fi posibil, când acestea n-au înțeles bine ce trebuie să facă, atunci când putem pune bunele practici și cunoștințele în comun, trebuie să o facem. Și am fost întrebat într-un interviu în Slovenia în legătură cu mediul. Răspunsul meu a fost că nu pot încă să răspund pentru că încă nu sunt comisar și așa mai departe, dar întrebarea a fost următoarea. Cum aș reacționa dacă ar trebui să acționez împotriva Sloveniei? Eu am spus că pot să răspund foarte simplu. Voi acționa împotriva Sloveniei ca împotriva oricărui alt stat membru, pentru că e în interesul eh, cetățenilor sloveni. Mulțumesc. Carl și domnul Potocnic. Dacă vedeți ceasul, poate veți respecta regula de un minut și nu vom pierde mai mult timp decât am pierdut până acum. Vă rog, domnul Schlitter. Eu stele frågan på svenska. Swedish. Yeah. Voi vorbi în limba suedeză. Ett specifikt exempel om implementering REACH, EU's kemikalielagstiftning. Mulțumesc. Există un uh, exemplu specific, implementarea REACH sănătatea publică este foarte importantă. Difuzarea substanțelor CMR, bioacumulative, toxice, e, un problem import- e o problemă importantă. Avem o listă acestor substanțe care e aproape inexistentă în Europa și acest lucru reprezintă un scandal din punctul meu de vedere. De vedere. Doriți uh, să completați această listă și uh, mai există o problemă că nu sunt bine uh, definite anumite substanțe periculoase. Ce propuneri intenționează să facă uh, Comisia în acest sens? Thank you. I will first tell you... Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun ce cred în principiu eu în legătură cu abordarea legislației deja adoptate. Punerea în aplicare a legislației nu vizează noi negocieri în legătură cu modul în care această legislație ar trebui să arate. Deci avem, am avut uh, negocieri îndelungate care s-au soldat cu un acord. Un acord pe care trebuie să-l punem în aplicare în spiritul felului în care a fost negociat. Deci, deci dacă mă întrebați, aceast, uh, avem pe lista candidată 15 substanțe candidate, 7 din Uh, prim, prima categorie, niciuna dintre ele din anexa 14. Am uh, discutat ce, cu domnul Tajani, uh, comisarul care se ocupă de aceste, această listă. Dorim să obținem rezultate bune, ne dorim să cooperăm. E un domeniu în care, dacă voi fi numit, mă voi axa foarte repede. Am decis și că prima noastră vizită comună Uh, se va face în Helsinki, uh, unde se află Agenția Europeană privind substanțele chimice, dorim să transmitem un semnal conform căruia dorim să punem în aplicare deciziile deja luate. Dacă mă întrebați care sunt dosarele pe masă, pe tapet, răspunsul meu este nu. I will use the technology of microphones. Um, the second part of the question was... Doua parte a întrebării. Cu privire la definiția PBT-urilor. Ea e mai slabă decât în Convenția de la Stockholm. Multe state membre nu sunt uh, mulțumite. Ce intenționați să faceți în acest domeniu? De asemenea, în 2008, în ce privește nanomaterialele, Comisia spunea că legislația actuală e suficientă. E ca și când a încercat să prinzi planton cu uh, nevoade pentru uh, rechini și știm că e necesară o revizuire, revizuire a acestei legislații. In three hours we will learn. Uh... Ați vorbit despre criteriile pentru PBT, e vorba de anexa 13. E o întrebare corectă și de această dată răspunsul meu e că intenționez să l contactez pe colegul Tajani cât de repede cu putință ca să facem ca dosarul să avanseze. Sunt sigur că problemele de definiție sunt reale. Dacă doriți care este poziția mea, care este viziunea mea în principiu, când vorbim despre orice substanțe de pe această listă, că e vorba de CMR, uh, toxice, PBT-uri, substanțe persistente, VPT-BPT, trebuie să știm despre ce substanțe vorbim. E vorba de substanțe extrem de periculoase și trebuie tratate astfel. Mulțumesc! Julie Gilding are acum cuvântul din partea ECE-ului question was also um, about și eu doream să mă refer la punerea în aplicare. S-a vorbit deja de mai multe ori de acest subiect. Răspunsul dumneavoastră a fost oarecum general, deci aș dori să-mi nuanțez uh, întrebarea pe baza răspunsurilor deja primite. Într-un raport, raportul cu privire la deșeuri, din noiembrie 2009 din partea Comisiei avem câteva exemple foarte evidente și aici aș dori să citez. În 2009, 11 cazuri de eșec de a combate dumpingul iliar, 10 pentru punerea în aplicare insuficientă, 3. Neconformitate cu privire la legislația națională. Sunt uh, date statistice foarte clare, negru pe alb în raport. De asemenea, se vorbește și de punerea în aplicare a directivei cu privire la halde, care este nesatisfăcătoare și pot să vă citesc o întreagă listă. Uh, deci avem exemple foarte clare pentru dumneavoastră pe care trebuie să le studiați sau să le fi studiat. Aș dori să spun că din punctul de vedere al cetățeanului, nepunerea în aplicare a acestor, acestei legislații pune sub semnul întrebării adoptarea unei viitoare legislații. Pare o dovadă de, de uh, cinism. Nu am decât un minut. Din păcate suntem tratați la fel, spune domnul comisar desemnat. Iată care e răspunsul meu. În prezent, sper că nu vă așteptați de la mine să știu în detaliu fiecare dosar. Știu că există foarte multe cazuri, știu că există cazuri de nerespectare a dreptului comunicar. 500 până la 600 de plângeri au fost înregistrate anual. Iată cum stau lucrurile. Eu voi face tot ce îmi stă putință pentru ca, pe de o parte, să mă asigur că se pune în aplicare ce s-a convenit și, pe de altă parte, cred că ar trebui, mai ales pentru a doua jumătate a mandatului meu, când voi cunoaște mai bine dosarele decât la început, e un învățământ pe care l-am tras din precedentul uh, post. În prima jumătate de mandat mă bazam pe informațiile primite, în a doua jumătate a mandatului știam ce fac. Deci, cred că ar trebui să păstrăm o privire pe simplificarea legislației, îmbunătățirea ei, nu cu ideea că trebuie să scădem standardele, ci cu scopul de a ne asigura că lucrurile sunt puse în aplicare, posibil de puse în aplicare și de aplicat, pentru că e în uh, interesul protecției mediului. Um, hmm? Întrebarea suplimentară, mulțumesc. Uh, bănuiesc că mi-ați răspuns. Nu am primit exact răspunsul pe care doream, la fel ca și Chris Davis. Uh, speram ca printre prioritățile dumneavoastră să figureze și punerea în aplicare, să obligați statele membre mai mult decât în trecut. Poate veți reveni ulterior. Poate că ar trebui să avem un moratoriu cu privire la noua legislație pentru a ne asigura că tot ce am făcut funcționează și e cu adevărat pus în aplicare. lista priorităților, da, e o formulare cam relativă. Ca, e ca și când ai spun, spune că pre, colegul meu nu și-a făcut bine lucrurile și că nu era o prioritate pentru el. Aș dori să vă asigur că punerea în aplicare va fi o prioritate pentru mine. Mă voi axa pe acest uh, domeniu pentru că cred că doar legislația pusă în aplicare reprezintă o legislație care apără mediul înconjurător. Dacă nu punem în aplicare legislația, e inutilă. Nu voi institui un moratoriu, cu siguranță, însă cred că ar trebui să ne gândim la modul cel mai aprofundat, să vedem cum ne putem organiza, să fim cât mai eficienți, uh, cât mai uh, utili, uh, cu rezultate proaste cât mai puține, deci să ne asigurăm că uh, legislația este implementată. Mulțumesc, Zabine Vieț, pentru GUE. Nach Ihrer Sicht soll Europa bei der Entwicklung globaler Credeți că Europa ar trebui să joace un rol de lider în dezvoltarea unor mecanisme globale pentru a asigura sustenabilitatea, durabilitatea pentru toți doriți să ajungem la sustenabilitate prin mai multă reglementare sau credeți că acest lucru se va face prin însăși acțiunea pieței? M-ar interesa să știu ce credeți despre transferul de cunoaștere fără uh, brevete către țările terțe. Domnul Botoci, Botocnic, în ceea ce privește prima parte, Credem că e vorba de o dimensiune internațională. Spuneam uh, la început că lumea este globală și efectele acțiunilor noastre sunt globale. Deci cooperarea la nivel internațional este necesară. Discutăm despre programul pe mediu al ONU aici, Comisia ONU pe dezvoltare sustenabilă. Ar trebui să ne implicăm în procese reale în acest sens și am văzut la Copenhaga chestiuni legate de schimbările climatice care ne arată în mod clar cât de gravă și, și cât de serioasă ar trebui să fie implicarea noastră. Cred că atenția la cooperarea internațională ar trebui să constituie esența abordării noastre în ceea ce privește problemele de mediu. Când mă întrebați de reglementare și instrumentele bazate pe piață, care ar fi abordarea mea? Tot ce se află în fața mea este scris de mână, sunt notițele mele, să nu credeți că mă uit la altceva. În ceea ce privește abordarea holistică, dacă dorim să fim eficienți, avem nevoie de conducere politică, acceptare și sprijin public, inițiative politice în ceea ce privește finanțarea infrastructurii, cerere și ofertă, piață, pentru că trăim într-o economie de piață, dezvoltare tehnologică și așa mai departe. Toate aceste elemente funcționează împreună. În anumite cazuri, instrumentele de piață sunt eficiente, uneori reglementarea este mai eficientă. Și cred că trebuie să analizăm îndeaproape aceste chestiuni, însă abordarea holistică în ceea ce privește soluționarea acestei chestiuni reprezintă singura soluție. Altfel nu vom obține reușite. În oricare dintre aceste zone, domenii, întâmpinăm o problemă, sunt sigur. Doamna Wills, am înțeles că reglementarea nu este o prioritate pentru dumneavoastră. Dați-mi voie să vă întreb cum vedeți programul viitor european de investiții pentru a face economia mai ecologică și pentru a crea mai multe slujbe, locuri de muncă în acest sens. Cum ați vedea un astfel de program de investiții? Domnul Potocnic, nu am spus că reglementarea nu este prioritatea mea, trebuie să folosim reglementarea. Când am discutat despre emisiile de CO2 ale autovehiculelor, credeam într-o reglementare foarte strictă acolo. Pe de altă parte, însă, cred că trebuie să soluționăm problema din uh, domeniul automobilelor, pentru că până la urmă îi supunem la presiune. Trebuie să avem PPP-uri, trebuie să avem uh, investit în sensul programelor de cercetare și dezvoltare. Am făcut asta foarte mult. Trebuie să ajutăm această industrie să treacă de această cubine, de această perioadă de tranziție. Deci, axăm și pe sectorul privat, pentru că noi, sectorul public, încercăm să-i ajungem, să-i ajutăm să ajungem într-o situație bună în care să obțină profit în mod natural. Acesta este rolul nostru. Și nu mi-am schimbat părerea. Trebuie să avem norme stricte, dar previzibile. Mulțumesc acum Paul Nuttall din partea FD. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a ura tuturor un an nou fericit și foarte rece. Dar se pare că sunt unul din puținii care nu urlă la lună când vorbim despre pagubele pe care oamenii le-au cauzat med- mediului. Uh, trebuie să, că, să, dacă ne gândim la ultimele sute de ani și la situația climei pe glob, vedem schimbări masive și vedem într-adevăr un uh, probe din ultimii sute de ani. Uh, întrebarea mea este că nu nu credeți că ar fi egoist <clears throat> egoistă opinie conform căreia omul poate într-adevăr să schimbe clima? Da, răspuns. Uh, înainte m-am ocupat de știință și cercetare și știu că niciodată oamenii de știință nu se pun de acord asupra tuturor, dar dacă într-o zonă avem un instrument și o vedere comună sau uh, prevalentă este în zona schimbărilor climatice. Avem un grup internațional cu aproximativ 600 de uh, uh, oameni de știință de top care s-au pus de acord asupra acestui lucru, dar ca să fiu cinstit, există și oameni de știință care nu sunt de acord, dar uh, în niciun alt domeniu nu avem un atare consens, dar uh, întrebarea, uh, răspunsul la întrebarea noastră ar fi, poate, ar putea fi considerat provocator. Să spunem că dumneavoastră aveți dreptate și eu mă înșel. Sau, mai bine zis, dacă dumneavoastră aveți dreptate și eu mă înșel, ce ar însemna acest lucru? Alte politici ale noastre și politicile noastre ar fi, într-adevăr, uh, în continuare corecte, ar fi bine să acționăm în, pentru protecția mediului? Răspunsul meu este foarte clar, da. Deci, chiar dacă părerea mea ar fi greșită, deși eu nu cred că este așa, cred că ar trebui să ne păstrăm aceleași politici. Cealaltă întrebare este dacă eu am dreptate și dumneavoastră vă înșelați și atunci uh, urmăm sfatul um, acestor oameni de știință, atunci care ar fi consecințele? Cred că răspunsul e destul de clar ar fi catastrofal să nu luptăm împotriva schimbărilor climatice, dar sper că nu va trebui să ne confruntăm cu așa ceva uh, ca să nu ne ajungem în situația în care din criza economică n-am, avut, n-am început să învățăm decât când criza deja era uh, asupra noastră. Ar fi o irresponsabilitate politică să nu reacționăm la aceste probleme și să reacționăm din timp. Bine, întâi am vorbit despre consens dar uh, sunt și declarații contrare unor oameni de știință. Dar oare e bine să afectăm economiile Occidentului? Pentru că asta faceți. Oamenii își pierd locul, locurile de muncă baz, bazându-ne pe niște predicții științifice uh, care nu sunt atât de uh, corecte, bazându-ne pe niște prezumții la fel de realiste ca vrăjitorul din Oz. Oare e bine să facem acest lucru? our computer methodology and technology. Metodologia și uh, tehnologia noastră computerizată sunt avansate totuși, însă ce aș dori să vă spun este că nimeni nu dorește să afecteze mediul de afaceri. Noi dorim ca logica de afaceri să se pună de acord cu punctul de vedere, cred eu, general, că ar trebui să intrăm într-o a treia revoluție industrială, prin internalizarea costului protecției mediului și luând acest lucru în considerare. E foarte simplu, dacă la începutul raționamentului nostru internalizăm costul celor ce de altfel folosim în calitate de consumatori și pentru care plătim și ar trebui să plătim, cred că intrăm, uh, mergem pe o direcție durabilă. Ăsta ar fi răspunsul meu. În ce privește taxele care afectează uh, economia occidentală, oricum guvernele vor strânge aceste taxe într-un fel sau altul dacă, și cred că e mai bine să provină aceste taxe din, uh, din zone ecologice decât din alte zone. Mulțumesc și acum ajungem la a doua rundă. Prima întrebare, doamna Ania Weisgerber. Domnule Pătocnic, întrebarea mea nu se referă la o lipsă sau o uh, implementare insuficientă, ci un mod diferit de a pune în aplicare legislația europeană de la un stat membru la altul. Politica noastră e ambițioasă și ar trebui să ne apere de poluarea transfrontalieră, dar ar trebui să asigurăm condiții egale pentru toți în domeniul concurenței. Însă știm că statele membre pun în aplicare regulile de mediu foarte diferit. De exemplu, directiva privind calitatea aerului, care Uh, a fost deja aplicată în anumite state membre, există valori limită pentru unele substanțe care diferă de la un stat membru la altul, chiar de ordinul miilor. Deci, domnule Potocnic, doriți să vă asigurați cu adevărat că legislația e cu adevărat aplicată și cum intenționați să monitorizați acest proces, astfel încât aceste diferențe să fie reduse și să avem cu adevărat aceleași reguli în domeniul concurenței? O întrebare foarte pertinentă, pentru că răspunsul e foarte greu. În uh, cadrul acestui uh, proces am învățat că în ceea ce privește datele, informațiile, cifrele statistice, problemele într-adevăr există și aici doresc să mă uh, acces destul de mult. Avem o bază de date comună creată în 2008, dacă nu mă înșel. Această bază de date ar trebui consolidată și cât de repede cu putință mă voi deplasa la Agenția Europeană pentru protecția mediului de la Copenhaga și voi studia amănunțit, voi încerca să vedem ce putem face, pentru că sunt conștient de faptul că doar deciziile bazate pe informații corecte sunt deciziile potrivite. Când pregătim actele legislative și când um, luăm în considerare revizuirile și revizuirile revizuirilor care sunt uh, norma în domeniul protecției mediului, ar trebui să ținem, ținem cont de acest lucru. O, o legislație mai bună, condiții egale pentru toți și de asemenea trebuie să ținem cont și de nevoile diverselor regiuni, de diferențele regionale care uh, pot fi foarte importante. Deci cred că ar trebui să fie o parte din modul nostru de a proceda, dar și uh, un subiect pe care să ne axăm în viitor. Uh, întrebarea suplimentară. În ceea ce privește problemele de mediu transfrontaliere, uh, pot fi rezolvate și ar trebui să fie rezolvate doar la nivel uh, național. Însă, mulți deputați consideră că în domeniul protecției apei și a solului nu avem o adevărată politică europeană. Statele membre se descurcă mai bine. Cum considerați că ar trebui să uh, continuăm cu directiva privind protecția solului, de exemplu? Când uh, am făcut discursul uh, de introducere, spuneam că eu nu aș dori ca subsidiaritatea să fie o scuză pentru lipsa de acțiune, însă, pe de altă parte, spuneam că o doresc să acord o mână de ajutor tuturor statelor membre în domeniul implementării. Când vorbim de directiva privind protecția solului, din 2006, dacă nu mă înșel, uh, în curs, Prima dintre deplasările mele va avea ca subiect această directivă și voi încerca să vedem cum putem rezolva această problemă la Consiliu. Știm că există cinci state care se opun adoptării acestei directive, ceea ce înseamnă că nu avem majoritatea calificată pentru adoptare. Eu nu intenționez să renunț la această directivă privind protecția solului. Cred că e o chestiune în care în joc se află interesul european e un domeniu care nu este suficient de bine acoperit. Sunt conștient de faptul că unele state membre sunt foarte performate în acest domeniu. E adevărat. E adevărat. Însă scopul nostru este nu să renunțăm la această directivă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Perelio Rodriguez. Señor Potonic, es un placer saludarle, como lo es el hacerle una pregunta tan concreta. Bine ați venit, domnule Potocnic. Vă voi pune o întrebare foarte concretă ce se întâmplă cu cel de-al 16-lea, de, cel de-al 6-lea program de acțiune pe mediu care se termină anul acesta. Vă luați angajamentul în fața acestui Parlament pentru a prezenta cât mai repede de-al 7-lea program de acțiune pe mediu european care ar permite să terminăm ceea ce n-a fost terminat în programul 6. Vă pun o întrebare foarte concretă. Au existat preocupări emise de comisie pe acest subiect și cred că nu este momentul să ne îndoim acum, mai ales după Copenhaga. Deci vă întreb și vă rog să-mi dați un, un răspuns foarte concret în fața acestui Parlament. Mulțumesc! Domnul Potocnic, este în desfășurare cel de-al șaselea program 2002-2012. Uh, Există două lucruri importante aici, valoarea externă pe care a cerut-o Parlamentul European Vom avea raportul asupra evaluării uh, externe pe acest program numărul 6 și există și pregătirea unui raport asupra uh, mediului european, SOER, pregătit de Agenția Europeană de Mediu. Și dorim să obținem aici o evaluare finală în primul semestru al 2011. Ar trebui să-l pregătim înainte de iulie 2012. Însă întrebarea dumneavoastră a fost foarte concretă și anume ce cred eu în legătură cu programul 7. Știți care ar fi răspunsul dacă ar fi să merg în sensul răspunsului pe care l-am dat în chestionar. Din punctul de vedere formal, nu pot să-mi iau un angajament uh, pentru că Trebuie să avem uh, regulamente și o analiză detaliată înainte și mai departe. Însă dacă mă uit la strategia europeană 2002, uh, strategia de dezvoltare durabilă și sper că aici avem de-a face și cu UE 2020. În acest context, cred că programul 7 constituie o posibilitate, o oportunitate ideală pentru a discuta în detaliu anumite chestiuni și avem și procedura de codecizie, care pentru mine nu este un, un uh, dezavantaj, ci un avantaj, pentru că trebuie în acest cadru și putem în acest cadru să discutăm problemele și obiectivele noastre pentru viitor. Aceasta este părerea mea, nu e vorba de un angajament formal, însă cred că este suficient de bun. Întrebare suplimentară. Mulțumesc mult! Sper că angajamentul dumneavoastră moral și speranțele noastre să se concretizeze. Am vorbit despre aer și despre politici naționale specifice. Știți că în anumite state membre există politici în ceea ce privește poluarea aerului. Politici care nu sunt foarte stricte. Uneori se schimbă locul în care sunt luate măsurile, acțiunile respective pentru a înregistra valori mai mici ale poluării, deci o manipulare. Despre asta vă vorbesc. Ne gândim îndoseb la interesul uh, acelor uh, țări care nu sunt foarte stricte în ceea ce privește poluarea aerului. Președintele, ați depășit puțin timpul. Nu știu dacă putem să primim această întrebare. Trecem la domnul Kramer. Um Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, mă voi referi acum la birocrație și la legislație. În ultimii ani am văzut uh, că um, un exces de legislație n-a făcut decât să creeze mai multă birocrație. Uh, vă întreb dacă dumneavoastră vă veți ocupa de probleme legate de beneficii și costuri, de uh, efecte benefice practice de evitarea suprapunerilor și așa mai departe. Ne puteți garanti că veți acorda atenție acestor probleme? și uh, să ne permiteți să dispunem de timpul necesar pentru a implementa acest, această, toate aceste legi, poate în surplus. Răspuns. În evaluarea de impact pe care o elaborăm, cred că ar trebui să examinăm cu atenție componenta de mediu și aceasta să o facem întotdeauna când facem astfel de evaluare. Cred că o legislație prea complicată și una foarte costisitoare pe care știm dinainte că, nu, că este uh, neimplementabilă, nu cred că este în avantajul, uh, în interesul cuiva și în niciun caz în interesul protecției mediului. Asta însă nu înseamnă uh, că nu ar trebui să examinăm toate posibilitățile, pentru că rolul nostru este să protejăm mediul. Asta este rolul nostru principal și apoi trebuie să vedem uh, cum putem cel mai bine să facem acest lucru în orice domeniu. Însă simplificarea e una din problemele mm, care îmi uh, care mă îngrijorează cel mai mult, ca să fiu uh, cinstit cu dumneavoastră, pentru că am încercat să fac uh, tot ce am putut pentru a lupta împotriva acestei probleme în fiecare zi, în, fost, în fostul meu mandat. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun e că, până la urmă, la sfârșitul mandatului, condițiile sunt, ca, uh, sunt astfel încât succesorul meu este într-o poziție ideală pentru o mai mare simplificare, pentru că toată lumea e conștientă de această problemă. E foarte clar ce ce trebuie să se schimbe și ce nu și vă explic pentru a vă înțelege principiul uh, pe care l-am adoptat în rezolvarea acestei probleme. Deci cred că o reglementare inteligentă și simplificarea uh, și uh, debarasarea de birocrație trebuie să fie parte integrantă a filozofiei noastre, dar nu trebuie să uităm niciodată că eu sunt cel care răspunde pentru mediu, că dumneavoastră faceți parte din Comisia de Protecție a Mediului și trebuie să facem totul pentru o dezvoltare durabilă pe viitor. Un exemplu tipic, o, o lege care urmează să fie adoptată este cea a industri- ă, emisiilor industriale, dar timpul pentru răspuns a expirat. Întrebare suplimentară. Da, domnule comisar, vreau să subliniez că sau vreau să sper că nu va mai fi propusă nicio nouă lege fără o evaluare de impact. Răspuns da, cred că e corect. Fiecare lege trebuie să fie supusă unei uh, evaluări de impact, dar vocea noastră, cea a protecției mediului, trebuie să se facă auzită în cadrul acestei evaluări. Mulțumesc și acum este de langă. Mulțumesc, domnule comisar candidat. Întrebarea mea se referă la biodiversitate. Ați menționat-o ca o prioritate și sper că e prioritatea noastră a tuturor. Unul dintre cele mai bune uh, instrumente de a proteja biodiversitatea e legislația Natura 2000. 120 de cazuri de încălcare a legii au fost lansate uh, împotriva statelor membre uh, o, în parte și pentru că statele membre, au spus colegii, nu au uh, implementat suficient această legislație europeană și sigur că trebuie să fie pedepsite. Un alt motiv e că statele membre, dar și regiunile, se luptă cu adevărat cu anumite elemente din această legislație, de exemplu definițiile foarte vagi care, uh, cum măsurați această situație? Această legislație a fost adoptată în 1970, 1979. Pe atunci nu se vorbea suficient de schimbările climatice. Prevedeți o revizuire a acestei legislații prin noi propuneri sau prin linii directoare uh, adresate statelor membre, prin clarificarea definițiilor, de exemplu, sau prin promovarea stat, uh, bunelor practici. Punct. Răspunsul uh, vizează mai mult a doua parte a întrebării dumneavoastră. Uh, intenționez să merg în această direcție, însă, pentru a fi mai specific. Biodiversitatea e un subiect foarte complex. Deci avem o panoplie a unor elemente de care trebuie să ținem cont. În ce privește implementarea legislației, legislația e clară, aș spune, și natura e clară, directiva cu privire la păsări și la habitate e clară și eu. Slovenia are 35,5% în natura. Deci știm în ce situație ne aflăm. E vorba de o țară foarte bine prezervată. Deci, când ne uităm la uh, problema, când examinăm problema implementării, de exemplu, e foarte important să respectăm spiritul legii, modul în care ea a fost redactată. Și tot ce se întâmplă în domeniul Natura 2000 trebuie făcut astfel încât să protejeze natura, să apere natura, ceea ce nu înseamnă că vreo activitate în acest domeniu nu e permisă sau nicio activitate nu e permisă. Cred că în multe cazuri avem exemple bune, spuneați acest lucru, ar trebui să ne inspirăm din ele, să le copiem și intenționez să merg în această direcție, deci să împărtășim uh, uh, bunele practici. Și, pe de altă parte, doresc să mă deplasez în țări precum țările de jos sau Germania, unde am aflat că majoritatea exemplelor de bune practici de practici, îmi cer scuze, care dau naștere la resentimente există și doresc să văd cu ochii mei uh, în ce constă problema. Cred că aceasta ar fi o abordare potrivită. Mulțumesc foarte mult pentru abordarea foarte proactivă și faptul că luați uh, inițiativa la nivel european pe această temă. O întrebare foarte clară. Uh, să nu luăm anul 2010 ca țintă, ci anul 2015. Care ar fi lucrurile care ar trebui schimbate în Uniunea Europeană pentru a ne îndeplini anumita țintă pentru biodiversitate, spre deosebire de cea actuală pe care nu am atins-o? Răspunsul, sfârșitul răspunsului la prima întrebare, deocamdată nu doresc să schimb legislația. Însă pentru a răspunde la a doua întrebare, în primul rând, doresc să mă asigur că legislația e implementată. Am uh, identificat domeniile în care trebuie să urgentăm uh, uh, punerea în aplicare. Deci, implementarea e prima parte a răspunsului. A doua parte, să umplem lacunele existente. De exemplu, avem lacune în ce privește protecția solului și a anumitor specii rare. Apoi, lipsă de cunoștințe incertitudini în ce privește valorile biodiversității, uh, în ce privește costurile, riscul uh, uh, pierderii anumitor specii și apoi lucrul cel mai important, abordarea holistică, abordarea globală. globală. Trebuie să transpunem această logică în domeniul politicii agricole comune, a pescuitului, a protecției mediului marin. Dacă le punem împreună, avem șanse de succes. Mulțumesc! Karin Kadenbach. Potočnik, um... Wir sind... Domnule Potocnic, Uniunea Europeană și noi, ca și Comisie Parlamentară, trebuie să dăm un exemplu din punctul de vedere al uh, mediului. Pentru mulți oameni din Europa, un avantaj reprezintă faptul că suntem lideri în politicile de mediu în lume. Pe de altă parte, întâmpinăm adesea dificultăți în a comunica acest avantaj, în a-l disemina. Și vă reamintesc de situația cu moartea becului electric. Ce credeți că se poate face în viitor când există o măsură care este benefică pentru oameni, însă este considerată a fi dureroasă de publicul larg? Cum ați încuraja oamenii să înțeleagă că este vorba până la urmă de un lucru bun? Domnul Potocnic, nu e o întrebare ușoară, nici aceasta. Cel mai important este că în momentul în care discutăm aceste chestiuni, trebuie să înțelegem că orice am face, trebuie să avem o viziune pe termen lung. Deci viziunea pe termen lung este ignorată de prea multe ori și ar trebui să fim atenți în momentul în care luăm aceste măsuri ca în momentul în care avem de-a face cu acțiuni irreversibile, atunci trebuie să știm că răul a fost deja făcut și nu mai poate fi reparat. Bineînțeles, trebuie să comunicăm și trebuie să câștigăm publicul larg de partea noastră. Acest lucru este întotdeauna dificil, Însă acest lucru se face prin politici bune și prin decizii bune. Astfel comunicăm cu publicul. Dacă publicul înțelege, atunci e bine. Trebuie să existe, pe de-o parte, explicații bune și să nu existe abuz. Căci ne confruntăm adesea, din păcate, cu această situație. Deci trebuie să fim pur și simplu sinceri cu publicul larg și să explicăm că nu există interese regionale, de afaceri și așa mai departe. Trebuie să comunicăm adevărul pur în care credem. Întrebare suplimentară. Bineînțeles, dacă este să avem o strategie bună, avem nevoie și de o implementare bună, însă acest lucru nu este întotdeauna înțeles de părțile interesate. Dacă mă gândesc la concurență, afacerile consideră uneori că competitivitatea lor este restricționată de măsurile de mediu. Oamenii trebuie să înțeleagă cum anume veți aduce toate părțile interesate împreună. Domnul Pototnic, nu doar publicul larg, ci și afacerile trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Însă cred că mediul de afaceri de astăzi uh, începe să înțeleagă acest lucru din ce în ce mai mult. ar trebui să fim consecvenți în mesajele noastre. Ar trebui să oferim date științifice consecvente. Ar trebui să fim consecvenți în a obține cât mai multă dată și cunoștințe pe aceste lucruri. Și atunci opinia publică va înțelege din ce în ce mai clar cum stau lucrurile. În ceea ce privește chestiunile de mediu, cred că lucrurile stau bine. Dacă ne uităm la Eurobarometru și vedem care este părerea uh, publicului pe acest punct, atunci uh, părerea este una bună, aș spune eu, și mă număr printre puținele persoane norocoase care s-au ocupat de două domenii care se bucură de Uh, apreciere din partea cetățenilor europeni. Cunoaștere, știință și tehnologie și mediu, uh, părerea este chiar mai bună. Domnul președinte, mai aveți câteva secunde pe acest punct, uh, pentru că e interesant acest subiect. Urmează Ianoș Ader. Tur. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, Lupta împotriva poluării transfrontaliere reprezintă unul din sectoarele importante în care pe, în viitorul apropiat vor trebui luate măsuri severe. Și sper că domnul comisar eh, desemnat va fi de acord cu mine. V-aș putea da un exemplu, și anume acum 10 ani de zile, o firmă aust australo-canadiană activă în România, într-o mină de aur, eh, a eh, poluat Tisa cu o cantitate importantă de ceanură, cauzând pagube îngrozitoare pentru populația uh, situată de-a lungul râului. Acum, după 10 ani, la Roșia Montană se, uh, se dorește utilizarea din nou a tehnologiei cu ceanură. Eu cred că această tehnologie sau folosirea ei trebuie interzisă în întreaga Uniune Europeană. Acum, așa s-a procedat în Ungaria și în Republica Cehă. Eu mă întreb dacă domnul comisar desemnat este de acord cu mine și dacă susține ambiția mea în acest sens. I think that in essence you are right. Cred că în esență aveți dreptate. Natura și consecințele poluării sale, ați, ați menționat un exemplu, uh, consecințele uh, poluării naturii nu, nu cunosc uh, granițe. În cazurile în care efectele sunt transfrontaliere, eu cred că noi dispunem de un avantaj major și anume de acela că putem să examinăm această problemă din punct de vedere general al Uniunii Europene și să avem o abordare comună. Sigur că e clar ce trebuie să facem, cel puțin din punct de vedere al Comisiei, și anume să respectăm acțiunile convenite și limitele legale uh, ale acțiunilor noastre. De exemplu, dacă există o evaluare de impact de mediu și o directivă legată de aceasta și o directivă strategică de impact, oricare ar fi inițialele sale. E bine, cred că în cazurile în care ne ocupăm de acest proiect sau de, de un proiect sau de un program, trebuie să respectăm Uh, să ne asigurăm întotdeauna că directiva este adusă la îndeplinire. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, însă e clar că trebuie să respectăm activitățile asupra cărora s-a convenit. Unele lucruri se află în mâinile statelor membre, de competență, sunt de competență acestora, unele lucruri trebuie implementate la nivel de state membre, dar dacă există efecte transfrontaliere, cred că e bine să le examinăm, să examinăm situația și dintr-o perspectivă generală. Tisztelt jelölt úr, engedje meg, hogy... Da, mulțumesc, domnule comisar desemnat. Dați-mi voie să vă spun că există norme, în exemplu pe care l-am menționat eu, dar aceste norme de 10 ani de zile nu ne ajută să rezolvăm problema menționată de mine. Uh, deci soluția nu stă atât în respectarea normelor în vedere, ci în elaborarea de noi norme, de interdicție totală de utilizarea a tehnologiei cu ceanură, pentru că pericolul se poate repeta. Această tehnologie cu utilizarea ceanurii trebuie să fie complet interzisă. Cred eu că asta este singura soluție, pentru că altfel se va produce din nou poluarea uh, solului și a apelor noastre și întreaga populație va fi afectată? Mm, răspuns. Da, credeam că nu veți adresa o întrebare atât de punctuală. Dați-mi voie să vă spun că dacă nu dispunem de directive și dacă avem o problemă de mediu gravă, atunci sigur că trebuie să o rezolvăm. E foarte simplu. Dacă, dacă va fi nevoie de o interdicție, se va aplica. În acest moment vă pot spune că asta ar fi poziția mea de principiu. Da, eu nu v-am înțeles uh, bine, eu am crezut că m-ați adresat o întrebare mai generală. Nu, nu, nu v-am înțeles uh, corect. Însă, prin, răspunsul meu de principiu este că trebuie implementată legislația când dispunem de aceasta și când nu dispunem de aceasta și avem un pericol de mediu, trebuie să rezolvăm. După cum faceți și dumneavoastră, exprimându-vă foarte clar, când lucrurile sunt evidente, eu, din punctul meu de vedere, încep să încerc să, să înțeleg care e problema, să obțin toate datele pentru a o putea rezolva. Mulțumesc și acum încem la a treia rundă de întrebări și are cuvântul domnul Gaston Franco din partea PPE. Please. Merci, monsieur le commissaire désigné. On a... Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. S-a vorbit deja despre apă, despre aer. Eu aș dori să vorbe, vorbesc despre păduri. Sunteți gata, domnule comisar desemnat, să susțineți crearea unei politici forestiere integrate în Uniunea Europeană. Ce intenționați să faceți pentru a promova o gestionare forestieră durabilă în Uniunea Europeană și pentru a încuraja folosirea eficientă și o mai bună mobilizare a resurselor naturale, mă gândesc mai ales la lemn și la biomasă. Intenționați să Uh, creați un criteriu de durabilitate pentru biomasă. Vă mulțumesc! That is pretty, uh, pretty, uh, I will try to cover as much as I... O să încerc să răspund cât mai, uh, la mod cât mai extensiv. Pentru mine, pădurile fac parte dintr-o chestiune foarte importantă, crucială. Reprezintă 30% din uh, teritoriul general și 40% din uh, suprafața Uniunii Europene sunt strâns legate de problema biodiversității pe de o parte și pe de altă parte de schimbările climatice. Deci pădurile joacă un rol decisiv. Și cred că până aici cu toții suntem de acord. Mai este o chestiune la nivel internațional Cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne opune despăduririlor prin instrumentele pe care le avem la dispoziție. Prin intermediul activităților FLECT, ce intenționez eu să fac, ce intenționez să fac eu în Uniunea Europeană, Știți că avem cartea albă cu privire la adaptarea privind schimbările climatice din uh, aprilie 2009, e în dezbatere, mai avem o carte verde care ar trebui să fie prevăzut uh, pentru protecția pădurilor și în implementare, care va fi în curând în discuție. E vorba de două elemente foarte importante pentru o dezbatere vastă și constructivă, uh, prin care trebuie să înțelegem cum ar trebui să modernizăm uh, strategia europeană de protecție a pădurilor și prin care să încercăm și să clarificăm, să găsim un răspuns la întrebarea următoare. Mă întreb dacă directiva cadru privind pădurile e cea mai bună sau uh, din contră. De asemenea, un uh, sistem de informații privind uh, pădurile, un sistem coerent, e necesar. E foarte important ca protecția pădurilor uh, să fie armonizată și să lucrăm împreună. Întrebarea suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Răspunsul dumneavoastră demonstrează faptul că ați înțeles cât de mare e miza. Aș dori să vă informez că voi monitoriza îndeaproape măsurile menite să verifice că deciziile pe care le luăm sunt respectate. Mă refer mai ales la uh, combaterea despăduririlor, de exemplu. Avem, am un minut pentru a spune da, da, da. Însă aveți dreptate. Cred că, într-adevăr, asta trebuie să facem mai ales din perspectiva internațională, cred că trebuie să, uh, să, să jucăm rolul care ne revine. Au apărut uh, consecințe noi după Copenhaga, anumite măsuri vizau această abordare internațională, RED, o abordare integrată. O problemă foarte importantă e cea a finanțării, a ajutoarelor, pe de altă parte, ce trebuie să facem, și aici e vorba de legislație care este în curs de elaborare, de exemplu, despăduririle ilegale, apoi abordarea privind eficiența. Avem un acord cu Ghana, după cum știți, primul acord bilateral, un acord bun, astfel intenționăm să continuăm dar sigur că există niște limite la această abordare. Deci, uh, cred că soluția cea mai bună este cel mai bun uh, uh, mod de a proceda. Mulțumesc, domnul Prodi. E... Un salut al... Mulțumesc, domnule președinte, și salut pe domnul comisar Potocnic, cu care am conlucrat foarte bine în trecut în uh, domeniul cercetării. Iau cu satisfacție de afirmațiile domniei sale în privința protecției solului și în privința necesității de a relua această directivă, pentru că sigur că e din ce în ce mai clar că solul este extrem de important în calitate de rezervă pentru uh, stocarea carbonului și pen, ca, ca uh, potențial emițător de gaz. Pe păi, mine mă interesează în acest moment mai ales adaptarea la schimbările climatice care trebuie să treacă prin menținerea integrată a teritoriului, întreținerea integrată a teritoriului și acordarea unei atenții deosebite uh, problemei solului, a terenurilor. Deci aș dori să vă aflu părerea în acest sens. Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc, în primul rând. <clears throat> Vreau să spun că vă împărtășesc vederea în legătură cu colaborarea noastră reușită în domeniul cercetării pe perioada de 5 ani. Directiva sodurilor, în legătură cu asta v-am spus cum vreau să acționez și sunt de acord cu analiza dumneavoastră în legătură cu importanța solului. Din punct de vedere al adaptării la schimbările climatice și o adaptare coordonată, de asta se va ocupa Uh, to be precise about these issues because I've seen you uh, nothing. Colega mea, Connie Herdegard. Vreau să vă mai spun că orice se află în portofoliul oricărui din oricăruia din colegii mei uh, se poate referi la mediu, asta e decizie care a fost deja luată și în conformitate cu tratatul președintele comisiei e responsabil pentru numiri și pentru buna funcționare a colegiului. Eu sunt uh, răspunzător că dacă o problemă, oricare ar fi ea, e legată în orice fel de mod de mediu, așa cum s-a lucrurile în acest caz, uh, trebuie să mă ocup și eu de aceasta. Deci, din punctul meu de vedere, uh, eu voi acționa întotdeauna și îmi voi asuma răspunderea pentru a organiza munca în așa fel încât uh, fie că e vorba de apă, sol, biodiversitate și așa ceva, din punct de vedere al adaptării la schimbările climatice, uh, direcția mea generală se va implica. Pentru că asta e răspunderea noastră și mi-o asum. E proprio su questo che vorrei... Domnul Prodi, da, aș vrea să revin uh, asupra acestui aspect pentru că eu am senzația că există o fragmentare a acțiunilor, a misiunilor și lucrurile devin dificile, mai ales pentru că ieri, în, chiar, această, în, chiar în această sală, comisarul desemnat pentru cooperarea internațională și ajutorul umanitar și uh, reacțiile la criză, la crize, a spus că prevenirea dezastrelor catastrofelor naturale ține de competența domniei sale, deci pe mine mă îngrijorează foarte mult uh, această luare de poziție. Aș dori un comentariu din partea dumneavoastră. What I can say it's, uh... Răspuns, ce pot eu spune acum este că în cadrul comisiei uh, trebuie să înțelegeți că atunci când conlucrăm în comisie, rezultatul comun este unul care înseamnă că au fost implicați toți comisarii și care trebuie să răspundă așteptărilor tuturor și ale dumneavoastră. În trecut au fost adoptate legi nu în numele unui comisar, ci în numele a doi sau a trei în același timp. Cred că la fel se vor sta lucrurile și pe viitor. Deci va, uh, va însemna un volum mare de muncă în comun. Uh, eu intenționez să acționez în acest fel. De exemplu, a fost o strategie where few commissioners work together, few... Strategie în care au conlucrat mai multe cabinete, mai multe comisii. Sigur, eu am discutat cu Coni deja în legătură cu organizarea colaborării noastre. Se pare că timpul a expirat. Comisarul de sănătate e foarte important să Înțelegeți, eu, de exemplu, am propus uh, întâlniri uh, comune ale cabinetelor în mod uh, constant, pentru că e important să conlucrăm. Da, mulțumesc. Thank you, Chairman. I would like to thank the designate commissioner for his clear vision. Mulțumesc, îi mulțumesc comisarului desemnat pentru răspunsurile foarte clare de până acum, spune domnul Gerbrandi. Doresc să mă acces pe chestiunea biodiversității. E cea de-a doua prioritate a dumneavoastră. Mă bucură, doresc să vă felicit pentru acest lucru. Pe umerii dumneavoastră se află povara de a găsi o nouă strategie pentru biodiversitate. Strategia anterioară a fost un eșec, să fim sinceri în legătură cu acest lucru. Este convingerea mea fermă că singura manieră de a atinge obiectivele biodiversității este de a incorpora costurile folosirii resurselor naturale în economia noastră. Aș dori să vă întreb dacă acesta va fi unul dintre elementele principale ale noii strategii. În al doilea rând, totul va depinde sau multe lucruri vor depinde de progresele din alte domenii. Cum vă veți uh, convinge colegii, mai ales din domeniul pescuitului și agriculturii, în legătură cu importanța biodiversității? Domnul Potocnic, da, o chestiune dificilă. Sunt de acord cu dumneavoastră. În momentul în care vorbim despre obiectivul fixat pentru 2010, putem spune clar că a fost vorba de un eșec. Sunt de acord cu dumneavoastră. Acesta este un mesaj puternic și ar trebui să ne regândim abordarea. 2010 va fi anul biodiversității. După cum știți, am adoptat recent o comunicare pe acest punct și în această comunicare Noul plan de acțiune pe biodiversitate a fost definit și am spus că trebuie să fie gata acest plan până la sfârșitul lui 2010. Există multe întrebări care își așteaptă răspunsul între timp și, sincer, mă îngrijorează aceste lucruri. E vorba, printre altele, de lipsa unei matrici simple de cunoștințe și așa mai departe și de informații, trebuie să regândim la modul serios această chestiune menționați de asemenea și o perspectivă economică asupra lucrurilor. Cred că trebuie să luăm în considerare acest punct. Trebuie să vedem cât de departe ne va duce. Însă, până la urmă, la mine totul se reduce la următorul lucru. Dacă trăim într-o economie de piață, costurile lucrurilor pe care le folosim ar trebui să fie parte a produsului respectiv. Dacă așa facem, totul se va simplifica. Dacă nu așa stau lucrurile, atunci trebuie să regândim, să refacem și așa mai departe. Deci avem 10 măsuri corective pentru o decizie inițială care a fost greșită. De la bun început trebuie să soluționăm lucrurile așa cum trebuie. Și în fine, în ceea ce privește întrebarea legată de modalitatea de cooperare, cred că, în esență, e vorba de politica agricolă de pescuit, politica agricolă comună, fonduri structurale, păduri și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt extrem de importante pentru biodiversitate. Când vorbim despre următoarea perspectivă financiară, despre documente, doresc să abordez aceste chestiuni și să încerc să găsesc felul în care se poate coopera pe aceste subiecte. Întrebare suplimentară. Mulțumesc Prim-ministrul olandez atacă acum uh, legislația europeană pe mediu, pentru că până la urmă nu are de-a face cu prioritățile domniei sale de a extinde construcția de drumuri uh, și așa mai departe. Însă, în esență, lipsește sprijinul public. Dacă se atacă în mod deschis legislația europeană, atunci nici nu e de mirare că nu ne mai sprijină publicul larg. Ce veți face pentru a câștiga inimile cetățenilor europeni, în așa fel încât aceștia să uh, respecte, între ori, și să sprijine legislația europeană referitoare la natură și la mediu. Domnul comisar desemnat, nu trebuie să uităm niciodată în momentul în care vorbim despre legislația europeană faptul că legislația europeană este propusă în primul rând de Comisia Europeană și uh, este acceptată de statele membre și de Parlamentul European. Deci nu e vorba de o invenție a Comisiei. Legislația europeană este rezultatul unui consens între noi și este datoria noastră, conform tratatului, să analizăm punerea în aplicare acestei legislații. Uneori trebuie să avem o viziune foarte specifică asupra lucrurilor. Și spuneam că doream să soluționez această problemă a Olandei, să vedem care sunt problemele pe teren. În ceea ce privește transmiterea mesajului corect publicului, convingerea mea fermă este că este foarte greu să discutăm din centru de la Bruxelles cu toate uh, zonele descentralizate, regionale. Cred că și statele membre au o răspundere aici trebuie să-și asume partea lor de responsabilitate în momentul în care vorbim uh, despre aceste chestiuni. Nu le putem soluționa pe toate de la centru, însă, repet, aceste chestiuni specifice, specifice vor fi analizate de mine îndeaproape. Mulțumesc. Sandrine Bellier, din partea verzilor. Une fois encore, question euh, bio... Mulțumesc, domnule comisar. Încă o întrebare legată de biodiversitate. Ne bucurăm de faptul că ați uh, enumerat printre priorități combaterea uh, uh, pierderii biodiversității. În dezbaterea internațională din 2010 ați anunțat un nou elan pentru protecția biodiversității prin intermediul noului plan de acțiune sper că vom obține rezultate mai bune decât am obținut la Copenhaga în uh, domeniul protecției mediului. În acest context, trei întrebări sunteți gata să vă angajați în numele Uniunii Europene pentru a limita impactul asupra biodiversității în afara granițelor Uniunii Europene? A doua întrebare. În Uniunea Europeană vă angajați ferm să vă asigurați că se respectă legislația Natura 2000 în toate statele membre și că nu se diminuează sfera de aplicare a legislației existente și, în al treilea rând, vă angajați ferm să propuneți și să susțineți în cadrul Comisiei o uh, abordare transversală sală în care biodiversitatea să fie un element obligatoriu în toate politicile sectoriale, precum agricultura, transportul și finanța, finanțele. I've heard few times that you were cut off, but okay. De mai multe ori, domnul președinte v-a întrerupt, însă am înțeles mesajul dumneavoastră. Am explicat, cred, cum văd eu problemele pe plan intern. Însă aveți dreptate, trebuie să ne gândim la chestiunea biodiversității și pe plan internațional și să vedem care este răspunderea noastră în legătură cu ce se întâmplă în afara granițelor. Un exemplu tipic ar fi, de exemplu, legislația uh, în domeniul pădurilor, uh, defrișările ilegale și așa mai departe. Trebuie să facem tot ce putem în interiorul Uniunii Europene pentru a ne asigura că nu periclităm elementele Uh, consecințele acțiunilor noastre în afara granițelor. Deci, da, într-adevăr, trebuie să procedăm astfel, să ne uităm prin această prismă. A doua întrebare, în ce privește Natura 2000, sper că am fost suficient de explicit înainte în legătură cu ce trebuie să facem. Din punctul de vedere al angajamentelor internaționale și a următoarelor măsuri pe care trebuie să le adoptăm, există două elemente care sunt foarte importante. În primul rând, acordul COP cu privire la biodiversitate, care va avea loc la Nagoya la finalele anului următor, apoi țintele obligatorii care vor fi discutate acolo. Până atunci trebuie să ne decidem în ce privește poziția noastră și să ne clarificăm punctele de vedere. Și apoi o altă chestiune care mi-e foarte dragă, Avem uh, concluziile IPCC cu privire la schimbările climatice. Am dorit ca IPBS-ul să figureze și în domeniul biodiversității. Avem aici un exemplu excelent uh, a modului în care cunoștințele științifice care predomine pot uh, ajuta în luarea deciziilor politice. o politică eficientă de combatere a pierderii biodiversității în Uniunea Europeană și la nivel internațional presupune mijloace, mijloace de control, respectul legislației, pe de o parte, dar și mijloace financiare la înălțimea ambițiilor și a obiectivelor fixate. Două întrebări în acest sens. Vă angajați să majorați bugetul necesar pentru gestiunea site-urilor Natura 2000 în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, veți sprijini în, în Comisia Europeană și în statele membre protecția site-urilor sensibile, dar și proiectele de renaturare în țările în curs de dezvoltare. Uh, Uniunea Europeană a profitat foarte mult de pe urma acestora. Banii sunt importanți, într-adevăr. Care este abordarea mea în acest domeniu? am solicitat un studiu cu privire la fondurile necesare pentru protecția mediului pe domenii și cifra pentru această perioadă financiară este de 155 de miliarde în anumite domenii, de la fonduri structurale, la politica agricolă comună și și în anumite domenii care sunt uh, de competența portofeliului meu, sume destul de limitate. Life Plus și Life, da, e foarte important faptul că am alocat atât de mult proiectelor natura, și când vorbim de implicarea viitoare în acest uh, domeniu, cred că ar trebui să privim lucrurile din perspectiva uh, construirii capacității în statelor, statele membre, care pot să abordeze chestiunile acasă. Însă, o abordare mai vastă pe care mă bazez e următoarea. Dacă sunt realist, știu că niciodată nu voi fi în situația în care să controlez suficienți de bani, oricum banii de care avem nevoie pentru a rezolva aceste probleme. Cred că e important să cooperez cu colegii mei și să obținem sumele necesare atingerii obiectivelor noastre. Doamna Gerling. For a moment to, um, illegal... Da, aș vrea să mă întorc la uh, defrișările ilegale. S-a acționat împotriva uh, acestor practici în Marea Britanie um, și au fost considerate ca fiind o, o infracțiune, însă această acțiune la nivel britanic nu a fost continuată la nivel european. În Statele Unite a, s-a actualizat o lege mai veche pentru criminalizarea, pentru uh, ca această activitate să aibă, să capete caracter infracțional. Aș dori să știu dacă dumneavoastră sunteți gata să vă angajați în sensul unei interdicții în Uniunea Europeană aceste activități de defrișare ilegală, uh, pentru că nu s-a reușit să se ajungă la un acord politic în Consiliu. Care ar fi poziția dumneavoastră? We have I have mentioned some of the things. Mulțumesc. Am menționat câteva din lucrurile uh, în curs de desfășurare, o, o punere în aplicare a legislației protecției pădurilor și un plan de acțiune guvernamental de combatere uh, a deficitelor ilegale. O, în noiembrie 2009 s-a ajuns la un prim acord cu Ghana și, după cum spuneam, acum așteptăm acorduri cu alți parteneri, probabil că nu toate țările unde importăm uh, lemnul sau care cheresteaua vor uh, ajunge până la un acord, dar, mă rog, uh, regulamentul despre care ați vorbit dumneavoastră a fost adoptat în 2008. După cum știți, acum se află în procesul de codecizie eu am înțeles că există o polarizare, a existat o polarizare în sensul că fie uh, se va adopta o, um, o abordare de, în sensul unei interdicții sau o abordare în sensul unei diligențe corespunzătoare. În acest moment, cinstit, vă spun că nu vă pot da un răspuns că, concret. Cred că principala problemă pe care am perceput-o eu din cele citite de mine este că direcția în, înspre interdicție ar fi direcția care ar pune problema implementării. Deci dacă este, este o direcție atractivă din punct de vedere politic, dar pe de altă parte ar putea cauza probleme cu implementarea. Atât uh, vă pot spune eu în acest moment, însă vă pot promite că voi examina în detaliu această chestiune. Voi vedea cum evoluează lucrurile. Știți că actualmente uh, o decizie pentru această atitudine de diligență. Este în curs de elaborare, dar noi trebuie să avem o atitudine proactivă și să încercăm să limităm orice fel de defrișări în întreaga lume. E vorba de un proces care are legătură cu aproximativ 20% din emisiile de gaze cu efect de seră, dacă mi-am amintit eu bine. Mulțumesc! E bine că vă este cunoscută această problemă Sper să o cunoașteți uh, ulterior încă și mai în detaliu, dar oricum uh, mă bucură răspunsul dumneavoastră. Da, când uh, citiți, când trebuie să citești un volum atât de mare, cum, am, cum a trebuit să fac eu de Crăciun, într-adevăr, da, am, trebuie să vă spun că trebuie să-mi concentrez atenția pe multe, în multe domenii, dar da, sunt de acord cu dumneavoastră, este o problemă serioasă și uh, promit să o analizez încă și mai în detaliu. Mulțumesc. Dacă este prezent în sală reprezentantul uh, neafiliaților, dacă nu, dau cuvântul doamnei Elizabete Gardini. Mulțumesc. Doresc să mă întorc puțin la summitul de la Copenhaga de care s-a vorbit aici, pentru că doream să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, având în vedere că acest faliment de la Copenhaga era mm, previzibil, și speram că da, Bine, nu credeți că Europa ar putea facilita dialogul cu o reflexie serioasă, cu ajutorul unor instrumente care au fost propuse, poate înainte puțin mai rigid, puțin cam rigid? Mă gândesc, de exemplu, la eh, emisia la uh, comercializarea cotelor de emisie. Uh, un astfel de sistem are nevoie de ani și ani de zile care trebuie să, pentru a fi pus la punct. Uh, există mm, țări care aplică taxa de emisii de carbon, alte țări sunt disponibile uh, la dialog. Dacă și Europa ar fi dispusă să facă o reflexie, nu spun să accepte, dar să reflecteze la introducerea unor uh, măsuri compensatorii la frontiere. Aș dori să știu prea dumneavoastră în acest sens. Da, mulțumesc. Cred că dacă mă refer la, e să mă refer la partea politică a, problem, a întrebării noastre, ce va urma după Copenhaga, cred că Copenhaga e o lecție amară pentru toată lumea, pentru to- noi toți. Pe de altă parte, când vorbim, pe de o parte când vorbim despre cauze și angajamente și scopuri și pe de altă parte trebuie să ne facă să examinăm foarte serios uh, ce s-a întâmplat din punct de vedere al modului în care ne organizăm noi în Europa și al scopurilor pe care le putem atinge. Trebuie să, oare să ne schimbăm strategiile, abordarea? Sigur că este un exemplu clar că dacă nu avem o abordare unitară, dacă nu avem destul spa- marjă de, destulă marjă de manevră pentru negociere, atunci uh, nu luăm în seamă toate Uh, variantele și principalele noastre angajamente uh, sunt luate uh, ca ceva, ca un dat. Și acest lucru este greșit, dar cred că o problemă este importantă în acest context și cred că e ceva cu care m-am mai confruntat în cercetare și dezvoltare. Dacă cineva crede că în Statele Unite uh, nu se ia în serios problema schimbărilor climatice, atunci acel cineva greșește. Deci, dacă, ne, dacă vedem cât investesc ei și în ce domenii pentru o economie ecologică, iată că ei au propria lor abordare. Cum a spus Frank Sinatra, o voi face în felul meu. Deci, trebuie să luăm în considerare și acest lucru. Ei o fac în felul lor, însă nu trebuie să estimăm abordarea lor și, și poate că noi câteodată discutăm prea mult în loc de a acționa mai mult. Da, a expirat timpul pentru răspuns. La ringrazio. Da, eh, doamna Gardini, din nou, mulțumesc pentru această abordare și acum poate un lucru mai concret, întorcându-mă la directiva pentru calitatea aerului, pentru că sunt convinsă că dumneavoastră știți foarte bine că există mari porțiuni din teritoriul Uniunii Europene unde e dificil să se respecte limitele pentru că particularitățile de climă și așa mai departe uh, sunt însemnate și complică problema Mă gândesc la bazinul râului Fluviului Po, sunt șase PAD, sunt șase milioane de uh, locuitori acolo, cu o medie de emisii pe cap de locuitor sub medie mai și față de PIB. Și atunci întrebarea ar fi, v-ați putea gândi la moduri specifice de finanțare war charmant gefragt, aber wie schon vorher ist es gegen die Regeln. Sie da, mulțumesc, spune președintele. Da, ați încălcat regulile pentru că ați venit cu o întrebare total diferent, diferită. Regula este că cele două întrebări sau întrebări suplimentare să fie legată de prima. Bine, și acum începe a patra rundă de întrebări și are cuvântul doamna Gutierrez Cortines. Muchas gracias. Eu me congratulo de ver aquí un comisario con el que trabajo. Mulțumesc. Mă bucur să văd un comisar cu care am uh, lucrat deja foarte bine, cu o perspectivă realistă asupra situației. Ați insistat asupra acestor puncte și a abordării realiste și vă felicit. Vă voi vorbi despre coordonare. Mă interesează viziunea dumneavoastră asupra politicii și a politicilor, pentru că mulți se plâng că documentele care vin din uh, partea Comisiei nu sunt bazate pe știință, ci pe cunoștințe generale sau pe interese politice, motive politice. În ceea ce privește schimbările climatice, se pare că se uită datele științifice. În urma discuțiilor de la Copenhaga, nu avem o situație în care ținem cont de aceste date și trebuie să ne bazăm pe ultimele cunoștințe din domeniul agricol, spre exemplu. Așadar, ce instrumente va folosi Comisia pentru a coordona bine lucrurile, pentru a lua decizii și pentru a obține mai multe informații? De ce instrument instituțional dispune Comisia și dacă nu există, ar trebui să-l inventăm oare? Aceasta este întrebarea. Domnul Potocnic. Din nou, pot să vă spun că și eu m-am bucurat să lucrez cu dumneavoastră. Poate va suna ciudat, însă răspunsul meu este că nu putem să eliminăm emoțiile ca oameni, ca ființe umane, avem emoții. Suntem stăpâniți de ele. Problema e că uneori aceste emoții stau la baza politicilor, pentru că nu există cunoaștere solidă asupra anumitor aspecte și a anumitor lucruri. Însă, ar trebui să ne concentrăm, printre altele, asupra îmbunătățirii nivelului de cunoaștere. Cel de-al șaptelea program cadru, dacă ar fi să-l analizăm, este verde nu ne axăm doar pe mediu, ar fi o abordare greșită, ar trebui să ne axăm și asupra domeniului transporturilor, asupra domeniului energetic, asupra nanotehnologiei. Ar trebui să ne gândim și la aspectele socioeconomice. Așadar, în mare, putem spune că acest program cadru este orientat în direcția cea bună din punctul de vedere al mediului, este ecologic am adoptat instrumente în cadrul programului de redresare. Există trei PPP-uri, trei instrumente foarte bune care au mers exact în această direcție, care să facă mai puternice parteneriatele public-private pentru mașini ecologice, pentru producție ecologică în diferite industrii, pentru ecologizarea caselor în care trăim. Deci toată lumea se gândește la aceste concepte ecologice. Avem probleme economice și acum este oportunitatea ideală de a restructura economia și să ne îndreptăm spre viitor și să ne întrebăm încotro ne îndreptăm și ce dorim. Întrebare suplimentară. Mulțumesc. Insist asupra unui punct. Cred că problema coordonării se situează la nivelul 2 sau 3 al politicii nu cred că ține de, de comisar, mă refer la persoana care redactează documentele. Cred așadar că problema este reprezentată de nivelul 2 și nivelul 3 de coordonare. Și în al doilea rând, mă îngrijorează următorul lucru, și anume, avem nevoie de politici care să implice mai mult nivelul regional, municipiile, pentru că aceste niveluri sunt cele unde se aplică politicile pe care le adoptați. Domnul comisar de semnat, într-adevăr, nu e vorba de primul nivel de coordonare, acesta nu este suficient. Rolul dumneavoastră aici ar trebui să fie foarte bine definit și puternic, asta e clar în momentul în care vorbim despre politici regionale, despre politici la fața locului, pe teren, cred că dispunem de instrumente destul de bune și le folosim deja destul de bine. Vom discuta felul în care în viitor vom aborda noua perspectivă financiară și felul în care vom aborda aceste chestiuni prin prisma priorităților politice, ei bine, acest element trebuie să fie foarte prezent în momentul în care ne gândim la viitor. sută din muncitorii uh, din domeniul agricol se ocupă de 50% din terenul nostru agricol. Avem nevoie de ei și politicile, politicile PAC ar trebui să ia în considerare la modul cel mai uh, serios. Ei sunt grădinarii noștri, ca să spun așa. Urmează Asa Westlund. Mulțumesc. Mulțumesc pentru răspunsurile dinainte cu privire la RICI. Ce intenționați să faceți pentru a considera legislația cu privire la substanțele chimice, mai ales în ce privește substanțele chimice în cantități mici care nu sunt acoperite astăzi de RICI? This will be the answer which uh, will E un răspuns pe care nu vi-l pot da decât în principiu. Nu uh, credeam că vom ajunge la astfel de detalii aici. Directiva aici merge destul de departe. Mai avem și o implementare a acestei legislații care e, um, se face în conformitate cu acordurile internaționale. Deci uh, lucrurile sunt foarte clare. Dacă mai sunt elemente pe care trebuie să le luăm, uh, să le avem în vedere, cu siguranță le voi analiza în aprofunzime pe baza faptelor și acolo unde se impune vom propune noi măsuri și vă asigur că nu o să ezit. Pentru că consider că trebuie să continuăm în această direcție. Una dintre problemele care e foarte importantă e problema nanotehnologiilor, de exemplu. E o problemă care se impune tot mai mult. Ceea ce nu înseamnă că mă angajez aici la ceva, însă dacă ne uităm la fapte, ne dăm seama că e tot mai evident că uh, legislația RICI nu este suficientă și că va trebui să ne ocupăm și de acest domeniu. E extrem de important să înțelegem că astfel de probleme, de exemplu nanotehnologiile, care reprezintă un domeniu foarte promițător din punct de vedere economic, ne arată că răspunderea trebuie să facă parte din modul nostru de a gândi, pentru că nu ne dorim să apară vreun incident în acest domeniu și de altfel nu e în, în interesul nimănui, nu e în interesul industriei în principal și al nostru, care ne dorim ca produsele noastre să fie sigure și ne dorim ca consumatorul să fie protejat. Deci cred că trebuie să abordăm această logică, pentru că până la urmă e în interesul tuturor celor care doresc să facă afaceri în viitor. E un uh, element foarte important, pentru că dacă opinia publică nu e de partea ta, atunci ai probleme imense. Yes, thanks. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră în ce privește nanotehnologiile. Aș dori să mă refer specific la substanțele chimice, pentru că nou-născuții în Europa sunt uh, expuși prin biberoane la anumite substanțe precum bisfenolul. Am dorit să luați măsuri în acest domeniu, așa cum a făcut Canada. I can't because uh, the, the, the, the bare fact is that I don't know the E clar că nu cunosc suficient dosarul. Nu vă pot da un răspuns de tip da sau nu. Vă promit că voi analiza acest dosar. Așa cum spuneam, în legătură cu substanțele chimice. Sunt conștient că dacă vorbim de substanțe periculoase, substanțe care pot avea efecte negative asupra sănătății, dacă s-a dovedit științific, atunci nu avem altă opțiune decât să luăm măsuri. Mulțumesc. Doamna McGuinness, din partea PP-ului. Mulțumesc. Mențin uh, subiectul REACH și știu că e o prioritate pentru dumneavoastră. Știu că veți vizita și agenția privind substanțele chimice din Finlanda. Agenția spunea că acest an va fi anul uh, cu cele mai multe provocări, pentru că au foarte multe termene limită în uh, vedere. Considerați că această agenție are suficiente resurse pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor, mai ales în ce privește legislația RICH sunteți uh, conștient în legătură cu solicitările acestei legislații și mai ales efectele asupra industriei, mai ales a IMM-urilor? Și cum vă veți asigura că obiectivele RICI sunt uh, întrunite, având în vedere că preocupările industriei trebuie și ele luate în considerare? Poate că ar trebui să ne gândim la o prelungire a anumitor termene limită. Ce credeți? Negotiations for RICI Negocierile pentru RICI, așa cum spuneau, au fost uh, îndelungi și dificile. Și cred că am ajuns la un text legislativ pe care îl avem, iar grija noastră numărul unu ar trebui să fie să-l punem în aplicare. Unul dintre elementele pe care îl scoteați în evidență îl reprezintă problema resurselor umane. Și de altfel nu e vorba doar de resursele umane de la agenția de la Helsinki, ci și, așa cum spuneați, pe drept cuvânt, a capacităților uh, care, uh, uh, umane care se ocupă de implementare în domeniul industriei, de exemplu. Știu că sunt depuse eforturi imense, n-ar trebui să subestimăm faptul că, având în vedere că în cadrul mandatului meu au fost instituite două agenții executive, al căror mandat e puțin diferit de cel al agențiilor de reglementare, am aflat însă că fiecare agenție a nevoie de ceva timp până să funcționeze um, în mod adecvat, în mod optim. Unu, doi ani nu sunt suficienți pentru a institui o nouă organizație și pentru a te asigura că toate așteptările care au apărut între timp vor fi îndeplinite chiar de la început. Deci, nu știu dacă această agenție Uh, va continua cu angajările. Știu că încă angajează, dar nu știu cât de departe vor merge, însă, în orice caz, sunt conștient de faptul că una dintre răspunderile mele, împreună cu colegul Tajani, e să avem grijă că punem suficiente resurse la uh, îndemâna acestor agenții pentru a ne asigura că ele își uh, desfășoară misiunea. E într-adevăr o problemă gravă pe care nu o putem ignora. Cred că deocamdată e timpuriu și cred că nici nu ar fi corect să vorbim despre prelungirea termenelor limită. Cred că suntem într-o fază prea uh, timpurie a procesului. Nu știu dacă e mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Doamna Măghines, aș dori să ne, confir- să ne confirmați dacă e necesar, veți face acest lucru cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă reproșez că ați fost puțin, uh, ați vorbit cam mult și nu ați fost suficient de clar. Există probleme cu industria, există probleme cu agenția și sper că le veți aborda. Mai există probleme și în legătură cu uh, legislația RASH, eliminarea substanțelor uh, periculoase, tot legate de RICH. Unele ramuri industriale își fac probleme. Având în vedere dificultățile cu care se confruntă agenția, veți aborda această problemă acum sau în viitor? Deocamdată nu am o poziție clară, însă și sunt la curent cu faptul că aceste probleme sunt foarte importante și vor fi priorități pentru mine. Dacă voi fi uh, confirmat, le voi aborda imediat după preluarea funcției. Nu vă pot face promisiuni foarte clare Însă, sunt conștient că e vorba de o problemă pe care trebuie să o abordăm. Însă cred că dacă aș face promisiuni de șarte, ar însemna că fac prea mult aici. Nu e răspunderea mea unică, trebuie să discut cu colegiul comisarilor și aș dori să vă fac promisiunea următoare, voi analiza problema și dacă e nevoie, voi lua și măsuri. În orice caz, asta doresc să vă asigur. Mulțumesc! Domnul Paleckis acum. Mulțumesc. Sunt pe partea stângă a spectrului. A trăi într-un mod ecologic este bine și este și echitabil și sănătos, însă nu toată lumea este de acord cu asta. Stilul de viață trebuie să producă rezultate, profit ce fel de stimulente economice ați propune pentru a promova un stil de viață ecologic? Sunteți de acord cu abordarea conform căreia oamenii care folosesc resurse naturale foarte des pentru a trăi în lux sau în super lux, sunteți de acord că acești oameni ar trebui să fie convins să schimbe stilul de viață prin stimulente de natură financiară? Mulțumesc! Domnul comisar, un răspuns foarte scurt ar fi da. Cred că, în esență, totul începe de la început, de la bun început. Dacă toate aceste chestiuni sunt incluse în prețul produsului, trimitem mesajul consumatorului. Un exemplu tipic. Dacă credem că vom avea un viitor durabil, o societate viitoare durabilă și, de asemenea, energie cu preț căzut, visăm, nu așa stau lucrurile cred că ar trebui să luăm în considerare toate elementele. Trăim în economie de piață și ar trebui să luăm în considerare faptul că aceasta este parte integrantă a logicii noastre și trebuie să o integrăm în abordarea noastră. Cea mai gravă problemă și cea mai dificilă de abordat în uh, realitate este decuplarea folosirii resurselor pe de-o parte și creșterea PIB. Deci aceste lucruri merg acum mână în mână, dar ar trebui să fie ă, decuplate și PIB-ul să se bazeze pe eficiența resurselor, în așa fel încât să folosim mai puține resurse. Ușor de spus, greu de făcut. Unul dintre conceptele pe care doresc să le urmăresc este conceptul de administrare a resurselor. Produsul este în centru acolo, după cum vedeți, și avem foarte multe acte legislative foarte precise care au de-a face cu deșeurile. Însă cel mai important element este, din punctul meu de vedere, este că cel mai bun deșeu este niciun deșeu, adică să eliminăm deșeurile, dacă acest lucru este posibil. Să ne concentrăm pe primele două părți, producția și folosirea sau consumul. Cum producem? Producem așa cum trebuie și din acest punct de vedere, avem directiva pe ecoeficiență și apoi mergem la ecoetichetare, la achizițiile publice și așa mai departe. 70, 17% din PIB se concentrează pe achiziții publice și trebuie să-l folosim mai bine. Mulțumesc pentru acest răspuns foarte cuprinzător. Domnule comisar, după două ore suntem cu toții foarte obosiți, mai ales dumneavoastră, însă ca să fiu onest, la începutul acestei audieri am crezut că sunt într-o sală de operă, de teatru. Am auzit aplauze. Într-o sală ca aceasta, în astfel de ocazii, nu am auzit atâtea aplauze nici acum, cu ocazia acestor audieri, nici acum cinci ani. Deci felicitări, domnule comisar. Și o întrebare foarte personală ce faceți în viața dumneavoastră de zi cu zi pentru a salva planeta pe care trăim. Domnul comisar de semnat, primul comentariu în ceea ce privește uh, aplauzele, prefer să le aud peste 5 ani și nu astăzi. Apoi uh, trec la întrebarea dumneavoastră, ce fac eu în viața de zi cu zi? Încerc să gândesc ca un cetățean responsabil. Dacă întrebați uh, dacă fac uh, corectare selectivă a deșeurilor, da, uh, fac asta și în casa mea, bineînțeles, deșeurile se află în coșuri de gunoi diferite. Dacă mă întrebați ce mașină conduc și astfel de astfel și alt, alt, alte lucruri de genul acesta, putem compara notițele sau dovezile în legătură cu Prius cu cel ale predecesorului meu. Uh, eu uh, mi-am cumpărat un Prius în 2004, uh, când modelul a intrat pentru prima oară pe piață și pot să vă spun că funcționează excelent. Vă voi împărtăși sfârșitul acestei povești, la sfârșit, în timpul discursului meu de 5 minute, nu doresc să vă spun asta acum, pentru că această poveste a mea nu are neapărat un final foarte fericit. Dar, da, într-adevăr, încerc să am această abordare asupra tuturor lucrurilor pe care le fac. Domnul președinte, ă, nu a fost corect să punem această întrebare într-o întrebare suplimentară. Am obținut câteva elemente oricum. Trecem la domnul Tatarele. Tatarele, nimeni nu este obosit pentru că discuția este foarte interesantă. Deci nimeni nu este obosit în această sală. Cu toții suntem dinamici. Comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, obiectivul de a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius înseamnă că se dorește evitarea consecințelor negative pentru om și pentru mediu, uh, limitând pierderea biodiversității și degradarea mediului și pentru salvgardarea unor resurse fundamentale, aerul, apa, solul, pădurile într-o optică de dezvoltare viitoare durabilă. Toate acestea sunt uh, foarte lăudabile, însă există studii științifice care consideră acest obiectiv de 2 grade Celsius ca fiind nerealist. Unii oameni de știință vorbesc de o iluzie sau de iluzia celor două grade. Dați-mi voi, domnule comisar, să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră în legătură cu această problemă a celor două grade Celsius și mai ales în ce privește rolul dumneavoastră și poziția dumneavoastră de comisar pentru mediu? Uh, cum veți acționa față de o înălțare a scopului de la, de o creștere a scopului de la 2 grade Celsius la 3 grade Celsius? Mulțumesc! First, I hope you will repeat the question. Eh, sper că veți repeta întrebarea și colegei mele peste două zile, însă. Sper că nu vă așteptați de la mine, care încă ocup funcția de comisar pentru eh, știință și cercetare, să mă refer la, nive- la, la, la nivelul construcțiilor tehnice actuale, știi, științifice, e clar, cred eu, uh, care sunt zonele în care trebuie să investim în viitor și că trebuie să ne uh, îmbunătățim nivelul cunoștințelor, pentru că încă multe lucruri ne sunt neclare. De asta suntem destul de mulțumiți că dispunem de acest grup internațional pentru uh, schimbarea climatică, care a făcut o treabă foarte bună și de ce? Nu doar pentru că cei mai importanți oameni de știință s-au întrunit acolo, ci pentru că a, folos, a, a, a, a tras un semnal de alarmă și publicul a înțeles acest semnal. Așa funcționează știința, dar cred că e foarte bine dacă și dumneavoastră sau eu, ca oameni politici, să dispunem de niște surse credibile de informații. Poate vă amintiți că președintele Barroso a promis că va avea un consilier, consilier științific în cadrul colegiului. Cred că e un mare pas înainte din uh, punct de vedere ecologic, dar în ce privește pragul de, sau obiectivul de 2 sau 3 grade Celsius, eu vă spune, nu vă pot spune decât că nu știu, sper că e uh, realizabil scopul de 2 de 2 grade și sper că vom înțelege asta și vom lua măsurile necesare. Dar cu 2 grade sau 3 grade, oricum, haideți să pregătim măsuri de adaptare pentru că va trebui să facem acest lucru. Fie că va fi 2 grade, fie, fie că vor fi 2 grade, fie că vor fi 3 grade. A întrebarea suplimentară. Da, trebuie să adaptăm, însă eu cred, spune domnul Tatarela, că pentru a obține acest rezultat e nevoie de o schimbare radicală a sistemului energetic la nivel mondial și dacă acest lucru nu se va întâmpla, eu vă întreb dacă e o bună politică ca pe de-o parte să ne fixăm obiective de mediu uh, nerealiste și pe de altă parte să nu facem nimic pentru a uh, adopta măsuri care să ne modifice aprovizionarea cu energie. Răspuns. În ceea ce privește energia, eu vreau să spune că acest lucru se va întâmpla Întâmplarea este dacă se va întâmpla mai uh, curând, mai devreme sau mai târziu. Dar se va întâmpla, vă garantez. În 50 de ani, cred eu, pre, pot uh, pre, prezice că mm, marile puteri energetice din lume nu vor fi cele care dețin petrol, ci cele care dețin uh, cele mai avansate tehnologii ecologice. Așadar, cred că ne îndreptăm în acea direcție. Dacă ne îndreptăm destul de rapid sau nu, asta este întrebarea uh, principală. De asemenea, uh, eu, există o dezbatere interesantă legată de acest lucru, dar na, sigur că nu am destul de timp să mă refer la ea, dar e legată de multe din măsurile pe care le adoptăm, de exemplu, în, în uh, transport, dar uh, nu putem face progrese decât până la o anumită limită. Însă noi trebuie să vedem care sunt alternativele și care este soluția durabilă pe termen lung Cred că acesta este modul în care trebuie să uh, examinăm sursele de energie. Cred, sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Întrebarea este cât de repede se va întâmpla. Next question. Mulțumesc și următoarea întrebare, doamna Childers. Chair, welcome, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Aș dori să mă refer la punerea în aplicare în detaliu. După cum știți, anumite guverne nu au respectat legislația europeană în domeniul mediului, au fost lacune sau uh, Mm, reticență în aplicare. Aș dori dacă, să știu dacă intenționați uh, să uh, adoptați un mecanism la nivel european pentru a pedepsi guvernele care nu respectă legislația europeană. Apoi, uh, vă veți asigura că directiva EIA e cu adevărat pusă în aplicare, pentru că e foarte important. Cum intenționați să contracarați încercările de a folosi criza economică ca o scuză pentru a pune o, o punere în aplicare mai lentă a legislației de protecție a mediului? Okay, one thing which we tried to do or which is already in the ce intenționăm noi să facem? E, e, sunt proiecte în curs. Avem o serie de plângeri, de sesizări, care toate vor fi înregistrate, vă asigur de acest lucru, și e foarte important să dezvoltăm acest uh, sistem uh, de înregistrare a plângerilor. În ce privește proiectele pilot. Trebuie să fim conștienți că capacitatea de implementare și de control se află în mâinile statelor membre. Deci, accesul la justiție. Aici trebuie să continuăm cu aspectele parte din Convenția de la Arus și cu astfel de inițiative. Deci, multe elemente relevante trebuie puse în valoare pentru că cred că e foarte important să consolidăm acest rol de cooperare între noi și statele membre. Există foarte multe lucruri pe care le mai putem menționa în acest sens. Unul dintre ele e într-adevăr uh, problema inspecțiilor. Îmi amintesc că în 2007 a fost o rezoluție a Parlamentului European dacă e nevoie de o directivă sau de inspectorat uh, în domeniul mediului. Avem o evaluare de impact pentru martie în acest an uh, și pe această bază voi lua o decizie. Dacă se va dovedi că e nevoie de o astfel de măsură, voi continua în această direcție, bineînțeles. Apoi, în ce privește directiva EIA, o directivă care a aniversat uh, nunta de argint, 25 de ani. Am început, a început revizuirea acestei directive, acest proces va implica cu siguranță și consultarea și veți avea și posibilitatea de a vă exprima poziția în legătură cu direcția în care doriți ca lucrurile să uh, evolueze și, pentru, în fine, pentru următorul minut e răspunsul. Mulțumesc! Răspunsurile dumneavoastră mă liniștesc, însă aș dori să vă adresez o întrebare suplimentară. Având în vedere problemele de respectare a legei, veți implica Parlamentul cât de mult cu putință? Uh, și mă refer aici la întregul dumneavoastră portofoliu. Da, răspunsul cât de mult cu putință. Avem o experiență pe care am aprofundat-o, a funcționat foarte bine și trebuie să continuăm la fel. Convingerea mea fermă e că interesul nostru al ambelor părți este cu adevărat european și că trebuie să ne unim forțele în acest sens. Pentru că astfel am putea obține rezultate mai bune dar uh, va insufla și un uh, nou avânt în direcția potrivită. Da, deci răspunsul e da. Acum mă revin la întrebarea, la aspectul economic, a patra întrebare din prima rundă de întrebări. Cred că nu e o filozofie bună, e filozofia greșită. oricine nu înțelege că nu e așa. Deci criza economică este șansa cea mai bună pentru anumite schimbări structurale care în mod normal nu sunt făcute dacă nu ești sub presiune. Suntem uh, sub presiune și uh, e un motiv uh, bun pentru a înțelege că trebuie să facem schimbările necesare. Multe firme înțeleg acest lucru. Multe firme investesc imens în inovare, fac eforturi mari de investiții și cred că trebuie să le sprijinim și noi. Și mesajul nostru ar trebui să fie simplu Um, Mulțumesc. Doamna Romana Iordan Cizeli, domnule comisar, dacă doriți, uh, primiți o cafea. Și eu am uh, uh, primit o cafea. Vă rog. Domnule Potočnik, am o întrebare legată de dezvoltarea armonizată în ceea ce privește Life Plus, un program care trebuie să financeze cele mai bune sau cele mai promițătoare proiecte în Natura 2000. Regulamentul european stipulează cote pentru o împărțire proporționată a finanțării per state membre. Finanțările sunt acordate dacă proiectele îndeplinesc un număr minim de puncte însă nu există, dacă nu există suficiente proiecte dintr-un stat membru, această, finanț- această finanțare este redistribuită. În 2008, finanțarea a fost distribuită neproporțional. Întrebarea mea este ce veți face pentru ca Life Plus să fie implementat într-un mod uh, cuprinzător, uh, consecvent, uh, echitabil între statele membre și cum veți asigura o supraveghere mai bună în sensul unei dezvoltări mai echilibrate în sânul Uniunii Europene. Domnul comisar, este foarte bine să primești o ceașcă de cafea și mai ales când poți să răspunzi în limba maternă unei întrebări. Programul LIFE este foarte important și trebuie să spun că multe fonduri în cadrul acestui program au fost alocate pentru crearea unor zone legate direct de programul Natura 2000 și de habitate. Acum că finalizăm această etapă, cred că vom avea mai mult spațiu de manevră, manevră mai multă flexibilitate pentru a folosi aceste fonduri într-un mod nou și cred că ar fi bine să folosim această marjă de manevră nouă pentru a consolida capacitatea în statele membre. în ce măsură e adevărat ce spuneți dumneavoastră, și anume că finanțarea nu s-a făcut în mod egal, echitabil, nu știu, trebuie să văd dacă acest lucru este adevărat, cum au fost distribuite și alocate aceste fonduri, însă oricum mă voi axa pe acest punct. Doresc să subliniez din nou următorul lucru. Aceste fonduri sunt, bineînțeles, importante și cred că în următoarea perspectivă financiară va fi bine să alocăm mai multe fonduri în sensul atingerii acestui obiectiv. Însă nu cred că aceste fonduri sunt suficiente pentru a ne atinge obiectivele de mediu. Cred că o abordare orizontală, o includere a tuturor priorităților, și mă refer aici la politici structurale, agricole și așa mai departe, deci acest lucru este de importanță fundamentală. Trebuie să menționez și politicile științifice și alte politici acesta este singurul lucru care ne poate schimba viitorul și cred că aici ar trebui, pe acest punct, să mă axez în viitor. Mulțumesc foarte mult! Întrebare suplimentară. Sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu abordarea orizontală. Spuneți însă că nu dispuneți de date. 19 state membre nu și-au folosit fondurile, 9 state membre folosesc mai puțin de 50% din fonduri și de aceea cred că această problemă nu ține de un stat membru sau de două state membre, ci o problemă europeană. De aceea vă provoc aici și acum. Doresc să aud de la dumneavoastră că veți lupta personal pentru a obține o analiză la nivelul Comisiei Europene și sper că vor fi adoptate și măsuri pentru a soluționa această problemă. Domnul Potocnic, da, am auzit că există probleme în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri. Și bineînțeles că voi face ceea ce ați spus dumneavoastră. Voi încerca să depun toate eforturile pentru a obține o analiză, ca cea despre care vorbeați. Poate s-a făcut deja. Dacă nu s-a făcut acest lucru, mă voi asigura că o astfel de analiză se va elabora și voi studia personal rezultatele pentru a vedea ce trebuie să facem de aici încolo. Domnul Thomas Ulmer. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar desemnat am o întrebare cu caracter tehnic ce privește colaborarea cu Parlamentul European. Întrebarea ar fi următoare. Credeți că va fi posibilă acordarea unei priorități mai mari problemelor legate de mediu, în ce privește sănătatea, studii de fezabilitate și așa mai departe? Dumneavoastră, cu poziția noastră de lider vă, veți putea acționa uh, mai bine cu, având sprijinul Comisiei de Mediu pentru a evita ca măsurile respinse de noi să nu ne fie repropuse cu mici modificări. Și ce credeți despre strategia pentru Dunăre? I could not give you here a precise answer. Nu v-aș putea da un răspuns precis acum și aici, dar v-aș putea promite, vă pot promite că toate problemele pe care cooperăm și practic sunt în toate problemele noi cooperăm, eu vă voi considera ca niște parteneri serioși și leali. De aceea, cred că asta pentru mine este o precondiție E de la sine înțeles și eu am, asta am înțeles întotdeauna ca parte a culturii mele politice. Deci tratatul de la Lisabona, sigur că aduce noutăți și de asemenea consolidează rolul Parlamentului European, lucru pe care eu îl sprijin, pentru că consider că nu doar uh, implicarea dumneavoastră, ci și posibilitatea dumneavoastră de a influența luarea de decizii înseamnă o îmbunătățire și aduce mai multă legitimitate Uh, propunerilor care vor fi adoptate și cred că ăsta ar fi răspunsul meu, în general. Dar pentru toate problemele punctuale, sigur că nu am acum un punct de vedere clar, însă aveți angajamentul meu foarte ferm că voi avea o atitudine deschisă, că sunt gata să colaborez și de fiecare dată când vă veți confrunta cu o problemă, vă voi asculta personal sau în cadrul comisiei. Mă angajez să, să colaborez cu Comisia Envi, ca uh, și înainte. Eu am auzit cuvintele directivă și legislație într-o zi mai mult, uh, mai mult decât în ci, cei cinci ani pe care i-am avut, uh, în care mi-am desfășurat activitatea de comisar, dar asta, cu asta trebuie să mă uh, obișnuiesc. Am învățat multe și despre noua procedură de comitologie și aici uh, vă garantez ajutorul meu și aveți o mână întinsă din partea mea. Uh, și uh, vom profita, așa cum se cuvine, de ocaziile de a conlucra. Mulțumesc, președintele, și acum ajungem la a cincea și ultima rundă de întrebări, șase întrebări scurte sau lungi. Mm, prima din partea domnului João Ferreira, din partea GUE. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, voi fi foarte succint. Vă voi adresa doar o întrebare în legătură cu biodiversitatea și finanțarea și prezervarea biodiversității. Mă voi referi la finanțarea programului Natura 2000. Avem uh, formatul actual de finanțare fără instrumente specifice pentru Natura 2000. Mă întreb dacă vom avea un sistem orizontal sau dacă vom lua întotdeauna bani de la alte fonduri pentru acest proiect Natura 2000. Și cum credeți că ar trebui să procedăm? Să avem un instrument financiar specific sau nu? În răspunsurile scrise vorbeați despre noi obiective, noi ținte pentru biodiversitate. Înseamnă asta că avem probleme cu scopurile deja desemnate și cu fondurile uh, alocate acestor obiective? Sau considerați că ar trebui să avem noi obiective, noi provocări? Și mă întreb dacă e vorba de obiective cu adevărat uh, uh noi sau încerce, încercați să obțineți finanțare pentru vechile. Nu, după toată dezbaterea de astăzi, în două ore și jumătate în legătură cu biodiversitatea, cred că putem conchide spunând că provocările legate de biodiversitate sunt foarte mari. Sunt probleme de înțelegere și de îmbunătățire a situației. Dacă mi-amintesc bine, în proiectul LIFE, există o obligație, minim 50% trebuie folosit, folosit pentru proiectele Natura sau obiectivele din cadrul programului Natura. Însă cred că e prea simplist să credem că astfel putem rezolva problemele legate de biodiversitate. Cred că doar o abordare transsectorială, holistică, poate da rezultatele uh, dorite. Deci, politica agricolă comună în sine și fondurile care sunt uh, impl uh, implicit incluse acolo apoi politica comună în domeniul pescuitului. Din câte mi-am dat seama, e vorba destul de, de o politică destul de deschisă în ce privește Uh, problemele de durabilitate. Iată problemele pe care trebuie să le abordăm prin intermediul politicilor și în politici prin intermediul instrumentelor. Pentru că dacă în celelalte domenii se va proceda în mod durabil și noi vom avea un răspuns în ce privește abordarea biodiversității. Deocamdată nu am nicio idee în legătură cu noi mecanisme de finanțare sau noi instrumente. Cred că trebuie să folosim ce avem, însă când vom discuta perspectivele financiare noi, va trebui să fim foarte atenți, să vedem vedem cum putem uh, permite tuturor politicilor uh, să protejeze biodiversitatea. Mulțumesc! Acum, pentru a treia oară, doamna Julie Gerling, cred că sunteți uh, singurul expert în acest domeniu al grupului dumneavoastră. Felicitări! Vedeți ce încredere mi-am acordat așadar. Aș dori să pun o întrebare mai generală în legătură cu rolul dumneavoastră mai larg în echipa din Comisie, în Colegiul Comisarilor. Credem că Europa ar trebui să-și țină nasul departe de multe chestiuni și nu o face deocamdată. Mediul este unul dintre ele. Rolul nostru de lider este recunoscut, însă a suferit o mare lovitură în urma eșecului de la Copenhaga. Și nu are de-a face această întrebare cu schimbarea climatică, ci mai degrabă are de-a face cu implicațiile rolului de lider al Europei în acest domeniu în urma acestui eșec. eșec. Și vă întreb specific pe dumneavoastră ce acțiuni veți lua pentru a restaura încrederea cetățenilor Europei și a industriei în legătură cu întrebarea dacă Europa poate și merită acest lider de mandat și dacă îl poate relua. Domnul Potocnic, în ceea ce privește actuala comisie, întrucât fac parte din această comisie și sper că voi face parte și din următorul colegiu, cred că dublarea eforturilor în sânul comisiei care să fie îndreptate spre mediu este favorabilă. Și este evident acest lucru. Cred că acest lucru este favorabil și este pozitiv și poate că voi spune ceva provocator acum, însă multe dintre chestiunile care s-au situat într-un cont de umbră, chestiuni precum biodiversitatea, schimbările climatice, solul, aerul și așa mai departe, deșeurile, toate aceste chestiuni prin faptul că eu sunt răspunzător pentru mediu, ar putea să iasă din acest cont de umbră și să merite tratamentul adecvat și să-l primească în viitor. Din punctul meu de vedere, acest lucru este unul pozitiv. În ceea ce privește rolul nostru global și răspunderile noastre, am dat anumite detalii în acest sens în timpul unui răspuns pe care l-am oferit uh, unui coleg de-al dumneavoastră. Cred că ar trebui să tragem anumite învățăminte din uh, situația actuală, din ce am văzut, din ce am auzit și cred că ar trebui să găsim un răspuns la întrebările cele mai importante. Ce angajament comun ne luăm? Și acest lucru este evident, e vorba de o întrebare globală în momentul în care vorbim uh, despre schimbările climatice. Însă ce fac alții și cum fac alții ei bine, toată lumea cred că e gata să accepte abordarea europeană, ceea ce pentru noi este logic și este cel mai bun lucru, însă putem oare să transpunem această abordare europeană pe întreg globul? Pentru că avem nevoie de schimbări și acest lucru este important. În ceea ce privește rolul de lider al Europei, dacă suntem politicieni serioși și cetățeni serioși, Cred că trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Dacă credem în ceea ce facem și în ceea ce spunem, avem oare altă posibilitate la îndemână, în afară de aceea de a ne asuma acest rol de lider? Mulțumesc, Setu Hasi, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Mă bucur faptul că ați menționat eficiența folosirii resurselor ca o prioritate dumneavoastră de vârf, dar aș dori să aud mai multe și, să, și mai în amănunțime care vă sunt planurile și scopurile în urmă, pentru următorii 5 ani. De exemplu, sunteți gata să uh, fiți avocatul unor uh, scopuri uh, cu caracter obligatoriu în legătură cu această eficiență sau, uh, de exemplu, pentru a reduce în termeni absoluți um, risipirea resurselor. Pentru că până acum, după cum știți, această decuplare între creșterea economică și uh, folosirea resurselor naturale a fost efectuată doar în termeni relativi. Însă, în termeni absoluți, uh, utilizarea resurselor a fost în continuă creștere. Răspuns, da, chiar dacă ne apropiem de sfârșit, întrebarea este una foarte importantă. Primele două fapte pe care trebuie să le luăm în considerare este, eh, sunt, că, în primul rând, trebuie să ținem cont de importanța resurselor în Europa, când vorbim la modul global de modul în care acționează partenerii noștri internaționali, și cred că unul din faptele interesante este că Japonia în uh, acest domeniu uh, are o acțiune mai eficientă decât cea noastră. Asta înseamnă că noi nu facem destule și metoda clasică de măsurare a PIB-ului per tonă nu este cea mai bună. Asta spune la început, înainte de a intra puțin în detalii, pentru a vă răspunde la întrebare. Uh, Sigur că problema aceasta a utilizării eficiente a resurselor va fi una centrală a abordării mele. Avem uh, ținte legate de reciclare, avem uh, directiva ecodesign, uh, prevenirea deșeurilor poluante, avem planuri de acțiune. Sigur că, iată, multe măsuri deja, multe instrumente deja există și când vorbim despre stabilirea scopurilor, trebuie să spun că trebuie să avem o abordare precaută să evităm distorsiunile și sarcinile uh, necesare și scopurile energetice adoptate sunt destul de complexe când vorbim despre utilizarea eficientă a resurselor și uh, scopurile noastre. Acestea sunt aspecte încă și mai complexe, dar până la urmă îngrijorarea mea principală este de a reduce impactul asupra mediului. De aceea uh, voi stabili scopuri pentru a îmbunătăți utilizarea uh, resurselor. Asta însă nu se va referi la cantitate, ci mai degrabă la modul în care trebuie acționat, pentru că e o chestiune foarte delicată. Și ca parte a revizuirii strategiei, strategiilor pentru resursele naturale și pentru reciclarea deșeurilor, um, acestea sunt problemele de care ne vom ocupa în principal. Mulțumesc acum doamna Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, vă mulțumesc pentru calitatea răspunsurilor dumneavoastră. Eu voi, avea, voi aborda un subiect de care nu am vorbit încă, al evaluării și al expertizei, foarte important în domeniul protecției mediului. Cum credeți că veți putea asigura încrederea legitimă pe care concetățenii noștri trebuie să o aibă în informațiile care le sunt furnizate și în procesul de luare a deciziei? Cum veți putea îmbunătăți controlul declarațiilor de interese, mai ales în ceea ce privește pe experți? Considerați că puteți îmbunătăți transparența în ce privește alcătuirea grupurilor de experți uh, care lucrează la DGNV? Apoi, credeți că puteți îmbunătăți transparența în domeniul lobby, urilor prin completarea registrului inițiat de către domnul comisar Calas? Considerați, în fine, că e necesar să implicăm și mai mult societatea civilă în expertiză pentru a uh, asigura uh, caracterul său contradictoriu? Iată o serie de întrebări. Un minut mi-am respectat timpul, domnule președinte. În primul rând, referitor la lobby și la lobbyști, consider că activitatea de lobby face o parte integrantă, normală din activitatea mea. Pentru mine e un mod de a obține informații, ceea ce nu înseamnă că nu uh, că cred tot ce mi se transmite, însă trebuie să văd și puncte de vedere diferite. Și trebuie să mă asigur că îmi parfin toate punctele de vedere. Trebuie să mă asigur că și uh, poziția ONG-urilor e suficient de bine auzită. Mă voi asigura că așa va fi. În al doilea rând, calitatea studiilor. Cei cinci ani de mandat i-am petrecut analizând uh, problema studiilor, respectiv că, uh, că e, vorba, să e vorba de studii transparente, uh, sunt de calitate și că procedura de studiu e uh, aplicată în mod independent și că această, această, această idee că ceva ar putea să, fi, să fie greșit trebuie exclusă. Trebuie să urmăresc aceeași logică și în cadrul portofoliului protecția mediului. Cred că încrederea în experți și poate și mai mult încrederea în documentele științifice este foarte importantă. În fine, cred că această logică a evaluării de impact pe care o introducem, sau care a fost introdusă, a îmbunătățit foarte multe aspecte și ne ajută să ne adunăm mai bine. Însă cred că trebuie să insistăm cu fermitate asupra calității evaluării de impact pentru că de această calitate depinde cât de utilă e informația și dacă își îndeplinește menirea. Mulțumesc. O ultă, ultimă întrebare, domnul Tabajdi. Dragă domnule comisar, am început audierea de astăzi cu importanța administrării apei, managementului apelor. Și la sfârșit propun să ne terminăm audierea de astăzi discutând tot despre apă. Pentru că administrarea apelor are o importanță strategică pentru întreaga Europa și pentru întreaga lume. Și ați subliniat faptul că aveți convingerea fermă și intenția fermă de a implementa în continuare directiva cadru referitoare la ape. Vă rog să precizați ce măsuri specifice au fost luate în acest scop. Vă mulțumesc! Domnul Potocnic, nu s-a luat nicio măsură pentru că încă nu sunt în poziția de a mă asigura că aceste măsuri uh, sunt luate. Însă, în momentul în care am văzut cum uh, ne-am descurcat cu achiul comunitar în trecut, m-a surprins să văd că directiva cadru referitoare la apă a fost adoptată doar în 2000. Am început cu uh, uh substanțele chimice, uh, 1957, și m-a surprins faptul că directiva cadru pe apă din 2000 a fost adoptată doar atunci. Există sisteme cuprinzătoare referitoare la bazinele fluviale, trebuie să le uh, atingem aceste obiective. Există și cooperarea transfrontalieră pe care o voi analiza îndeaproape. Există planificarea consultărilor, principiul poluatorul plătește. O chestiune importantă aici ține de prețul uh, resurselor noastre hidrice. Cred că este un element subestimat în uh, abordarea noastră de acum. Există și echilibrarea cu alte zone și domenii de politică și cred că aici avem de-a face cu o logică a acestei directive cadru și intenționez să o urmez. Deci, preț, eficiență, Uh, măsuri uh, referitoare la cerere, toate acestea nu sunt analizate îndeajuns. Însă în ceea ce privește legislația pe care am adoptat-o și pe care am pus-o în uh, vigoare, aveți angajamentul meu ferm că voi analiza îndeaproape toate chestiunile legate de punerea în aplicare și politicile mele vis-a-vis -vis de statele membre vor fi foarte simple. Trebuie să fim direcți, trebuie să fim stricți, dar pe de altă parte trebuie să le și ajutăm și Cred că subsidiaritatea și o abordare comună ar trebui să devină o chestiune care ține de un avantaj, nu de un dezavantaj. Întrebare suplimentară? Da, mulțumesc. Ca fost comisar pe chestiuni de știință și cercetare, v-aș ruga să explicați ce instrumente inovatoare pot fi folosite în industria și în agricultura europeană sau în sectorul rezidențial pentru a reduce consumul de apă și pentru a ne asigura că nu pierdem, nu irosim atât de multă apă. Irosim foarte multă apă în Europa, mai ales în sectorul agriculturii, care folosește 70% din apa europeană. E vorba de o cantitate enormă de apă. Cum pot fi introduse noi tehnologii în cooperare cu sectorul agricol și cu alte sectoare. Eu vă mulțumesc foarte mult! Domnul Potocnic, aveți dreptate în a sublinia cât de important este să avem noi tehnologii. Și avem și un plan referitor la aceste noi tehnologii de mediu dorim să ne asigurăm că această nouă componentă este consolidată și că este folosită în toate sectoarele de producție despre care vorbiți. Când vorbim despre asta, e important să nu vorbim despre biotehnologii, doar despre nanotehnologii, despre tehnologiile informaționale care sunt cele mai uh, avansate. Trebuie să știm cum să folosim noile tehnologii și în domeniile menționate de dumneavoastră, precum în agricultură și în domeniul pescuitului și al administrării apelor. Împărtășesc preocuparea dumneavoastră legată de eficiența utilizării apei. Această chestiune merită atenția noastră. Din nou, cred că este vorba de abordare holistică. Preț, cerere, chestiuni uh, tehnologice, abordarea comportamentală și stimulente în acest sens. Toate aceste elemente contează și în această direcție doresc să mă îndrept. Mulțumesc, marele final, Peter Lize. Comisar, ich habe eine Frage zur... Mulțumesc, domnule comisar semnat. Vreau să vă pun o întrebare legată cu colab- de colaborarea cu Parlamentul European pe baza articolului 225 al tratatului și 152 din fostul tratat în răspunsul noastră în vă, vă referiți la acest lucru, vorbiți de a lua în considerare în colaborarea cu Parlamentul, dar tratatul merge și mai departe. Noi uh, vrem să ne asigurăm de faptul că Parlamentul va avea putere de negociere cu președintele Barroso. Deci am dorit ca, în principiu, deși cu excepții, când există o propunere cu majoritate calificată, uh, Uh, această propunere să putem să analizăm și noi propunerea provenită de la Comisie. Dumneavoastră veți uh, apăra această poziție a noastră în fața domnului Barroso înainte de a fi votată Comisia la sfârșitul lunii? I think, uh... Răspuns. Cred că tratatul de la Lisabona este foarte clar Parlamentul European, cu majoritatea membrilor competenți, poate cere Comisiei să îi supună atenției uh, toate problemele uh, care se referă la care implementarea tratatului și dacă nu va face așa, va trebui să justifice atitudinea. Aceste lucruri le-am negociat de mult. Cred că e important să le implementăm acum. Opinia mea personală este sigur că dacă cererea Parlamentului se, este prezentată în modul în care a făcut-o dumneavoastră, atunci sigur că trebuie să o analizăm în mod foarte serios și îmi amintesc de o situație în care în Comisia Barroso 1 um, avem o avem un, un, un putem vedea că s-a acționat exact în, în așa fel Sigur că dumneavoastră vă puteți baza pe sprijinul meu și colaborarea dintre comisia noastră și persoana mea în calitate de comisar ar trebui să facă parte dintr-un acord, să fiu un model pentru un acord interinstituțional. Și do- domnul președinte Barroso, când s-a referit la un parteneriat special, a luat-o foarte în serios. Asta înseamnă o cooperare bună, o cooperare deschisă, transparentă și dacă se face o propunere serioasă, a trebui analizată cu aceeași seriozitate. Da, întrebare suplimentară din partea lui Lize. Dar sigur că dacă nu se face o propunere, uh, a trebui să se explice de ce nu se face această propunere și aș, eu aș dori să știu ce ați recomanda dumneavoastră colegilor ce ați spune domnului Bar- Barozu, care sunt motivele pentru care Comisia nu ar face o propunere. Eventual un telefon de la Paris, Berlin sau Londra ar putea fi un uh, motiv pentru care dumneavoastră să nu faceți o anumită propunere, pentru că acest parteneriat trebuie luat în serios după cum am spus. Răspuns, da, vă pot spune că nu un telefon de la Berlin, Londra sau Ljubljana ar constitui un motiv serios sau mare, mi-ar influența decizia în acest caz. Însă, ă, aș repeta că este, este o problemă care trebuie analizată în mod ă, general, în relația între Comisie și Parlament. Eu vă pot propu- ă, promite că dacă dumneavoastră veniți cu propuneri care se bucură de majoritate și care sunt serioase, bine, nu pot să-mi iau un angajament legal, știți acest lucru, dar vă pot spune că eu voi respecta normele tratatului și cred că orice fel de propunere serioasă trebuie și analizată în mod la fel de serios și dacă comisia ar, uh, ar da un răspuns negativ. Și mă refer aici la experiențele din trecut, din Comisia Barroso 1, atunci ar trebui să ne bazăm pe motive foarte serioase. Asta e tot ce pot spune acum. Restul va constitui, va fi o parte a negocierilor adiționale suplimentare dintre instituții. Mulțumesc. Uh, domnul Lize, da, iată că am încheiat uh, rundele de întrebări. Mulțumesc că m-ați ajutat să respect regulile și să respectăm timpul avut la dispoziție. Cred că am făcut o treabă bună. Un coleg uh, nu a fost de față, deci iată că am economisit 5 minute. Eu cred că domnul comisar desemnat Potocnic a lucrat foarte mult de Crăciun și de Anul Nou și văd uh, de aici uh, câte hârtii scrise de mână are în fața domniei sale. A spus că Europa este un continent uh, verde și planeta este albastră, dar iată că sunt mult mai multe culori pe hârtile domnului comisar, verde, roz, galben și așa mai departe. Și cred că în aceste aproape trei ore am făcut un tur de orizont uh, uh, al, al problemelor care ne preocupă și care sunt importante din punct de vedere al angajamentului nostru și mulțumim și pentru întrebări și și pentru răspunsuri. acum, la sfârșit, ați uh, promis, domnule comisar, că în cele 5 minute avute la dispoziție veți uh, continua poziția acțiunii noastre personale, planului nostru personal pentru a salva mediul. V-aș întreba și eu, care este temperatura normală din sufrageria dumneavoastră și în birou dumneavoastră? pentru că dacă văd uh, ce temperatură e în această sală, e vorba de 25 de grade, uh, puțin prea ridicată. Așadar, sistemul de management de mediu al Parlamentului ar putea fi îmbunătățit, cred eu. Știu că doamnele totdeauna consideră că e prea frig în săli. A, da, e vorba de un ceas. Bine, mă opresc aici și vă dau cuvântul pentru intervenția noastră finală. Pentru declarația finală, domnule Ianeș Potocnic, și poate mi se spune și mie care este temperatura în... Uh, îmi spuneți care este temperatura în sufragerie și în birou, vă rog. Cred că nu e corect. Ar trebui să măsurăm temperatura, la, ar fi trebuit la începutul reuniunii și la sfârșit. Temperatura normală de lucru e cam de 21 de grade. Din nefericire, mie îmi place să stau mai mult la cald decât la rece, dar vin dintr-o țară în care suntem foarte obișnuiți și cu frigul. Însă dacă doriți, dacă îmi permiteți, aș dori să vă transmit câteva reflexii pentru finalul audierii noastre. Când am acoperit uh, toată această panoplie de directive, de documente și de abrevieri cu care trebuie să mă obișnuiesc. Înainte de a intra în detaliu și înainte de a face aceste documente orizontale, înainte de a citi uh, documentele legate de cel de-al șaselea plan de acțiune 2007, uh, revizuirea din 2008, documentele de sinteză, mi-am stabilit anumite priorități, care sunt politicile pentru mandatul meu și am ajuns la deci o prioritate care ar trebui să fie protecția mediului în conformitate cu schimbările climatice, durabilitatea trebuie definită în mod uh, uh, holistic, apoi ar trebui să folosim o abordare transversală, să explorăm toate sinergiile în altele domenii, în alte domenii, inclusiv sinergiile cu schimbările climatice Așa cum spuneam și la început, am avut multe măsuri interzise, dar alți colegi au uh, măsuri de stimulare în domeniul lor cu care aș dori să ne combim. Avem nevoie de durabilitate, ocazii de angajare în mediul de afaceri. Mediul ar trebui să fie văzut ca uh, mergând mână în mână cu economia și nu împreună. Un uh, concept mai vast de economie lipsită de emisii de carbon ar trebui să fie văzut în contextul mai vast al economiei care să genereze locul de muncă. Apoi 2020 ar trebui să fie o, um, o, un proiect pentru generare de locuri de muncă. Trebuie să stimulăm investițiile, dar e și mai important ca instrumentele financiare să fie folosite astfel încât să fie consecvente cu abordarea durabilă și cu obiectivele de meniu. E nevoie de implicare internațională pentru că o mare parte din întrebări pot fi abordate numai uh, la modul global și așa mai departe. Restul obiectivelor sunt uh, mai specifice, bazate exclusiv pe portofoliul meu. De fapt, așteptam cu nerăbdare această dezbatere pentru că e începutul unei cooperări de calitate pentru următorii cinci ani. Eu cred că ar putea să fie așa. Așa cum spuneam, sunt deschis la sugestiile dumneavoastră, la orice apel de a, uh, pe care mi l adresați de a veni în cadrul comisiei dumneavoastră și de a discuta anumite aspecte. Și, în final, dacă vreți să știți care este povestea mașinii Prius, fiul meu, a făcut un accident în 13 decembrie la o ora 13 și să nu mă întrebați în legătură cu această audiere din uh, ziua de 13 ianuarie la ora 13. Deci mi-am spus că această audiere e un mod de a provoca destinul și am ajuns la sfârșitul ei. Deci, mulțumesc pentru totul și sper că va fi uh, începutul unei cooperări de calitate în următorii 5 ani. Thank you, colleagues. Thank you, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, domnule comisar Potocnic. Cred că au fost uh, trei ore extrem de interesante. Încheiem audierea, îi invit pe coordonator să se întâlnească într-o jumătate de ore în 1G2 pentru evaluarea acestei audieri. Mulțumesc!